Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's six... Domnilor și domnilor, dragi colegi, e ora 3 și 6 minute, așadar cred că ar trebui să ne continuăm reuniunea. Poate că ați putea să luați loc, să vă liniștiți și trecem la punctul 10 Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, toate secțiunile. Am putea să trecem direct la vot. Sau dorește raportorul să spună ceva? Nu? Bun, Cristian. Atunci putem să trecem la vot. Votul va avea loc pe două părți. După cum știți, ar trebui să aveți cu toții două liste de vot separate. Deci, trecem la buge procedura bugetară pe 2018. Primul amendament. Cum se spune? 5288. 5288. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5269 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 5270 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 0 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 0 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5231 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5251 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm o, o încălzire de verificare. S-a deschis votul 5251. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul deci este caduc. 5271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5272 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5275 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 2, 7, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 3, 1, 9 și 5, 3, 2, 0, vot în bloc. Și următoarele trei deci, vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5277 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 5315 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5278 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 5211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5312 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5279 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5261 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5316 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5262 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 5-2-2-3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5280 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc. Apoi avem un, bloc, un vot în bloc, 5290, 5308 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc, 5284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5291 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 5291. S-a deschis votul. S-a închis votul. În mod clar, se adoptă. Următorul e caduc. 5226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bine. 5226, Austrevicius. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5313 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5252 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Bine, verificăm. 5252 Sole. S-a închis votul, se adoptă. 5, 2, 1-4 e caduc. Trecem la 5-2-2-0 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou. 0 S-a deschis votul. Lipsesc 3 voturi, 2, 2 voturi, 1 vot. să achizi votul și se adoptă în mod clar. Apoi următorul. Următoarele două sunt caduce. Trecem la 5, 3, 1, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 2, 3, 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 5, 2, 3, 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 hmm, la 32. Se adoptă. Următorul e caduc. 5-3-1-8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5-2-3-4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5-2-4-0 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Ok. 5, 2, 4, 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. 5, 2, 1, 5 pentru. Împotrivă. 5215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5222 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5235 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi avem un vot în bloc 5 deci, amendamente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5232 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 5310 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5311 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5294 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. Se respinge. 5310 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5313 03 se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5306 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5 5307 e caduc. Apoi, apoi avem un vot în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la 5260. Sole pentru? Împotrivă? abțineri. Se adoptă. Și 5221 pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. 5221. S-a deschis votul. Trebuie să votăm acest amendament oral. Lipsesc trei voturi. Două voturi. Încă un vot. S-a închis votul și în mod clar se adoptă. So. So we come to the next vote on the draft opinion. Trecem la următorul uh, vot uh, prin proiectul de aviz uh, de la bugetul general Uniunii Europene pentru anul financiar 2018. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 19. Deschidem votul. Închidem votul. 35 la 30 se adoptă. Trecem la 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 27, amendamentul Castaldo, deschidem votul. S-a închis votul, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, electronic pentru proiectul de aviz în formă modificată. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 49 de voturi pentru 12 împotrivă. Mulțumim. Trecem la următorul punct. Strategia UE Africa, stimularea dezvoltării. Raportor, domnul Castaldo, doriți să ne spuneți câteva cuvinte? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor raportori din umbră pentru colaborarea excelentă. În ciuda problematicii care a adus o pauză parlamentară de vară, am reușit totuși să ajungem la compromisuri foarte bune pe care le împărtășim cu toții și aproape toți din această comisie. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborarea excelentă. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Castaldo. Trecem acum la vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 5 al domnului Vergia. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 61. Deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34 la 30. Compromisul 6, 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri, respins. 33 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 33. Deschidem votul. ți a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Valero pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm aici. 67 Votul s-a închis și se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, te respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 și 79 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm la 83. S-a deschis votul. Votul este închis. Se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic pe proiectul de aviz în formă modificată. Cine este pentru? Nu e pe nimeni pentru, e electronic. S-a închis votul, se adoptă cu 54 de voturi pentru și 7 împotrivă. Trecem la punctul 12, încheierea acordului de instituire a Fundației Internaționale UEALC. Raportor, domnul Permui, doriți să luați cuvântul, domnul Lusing? Mulțumesc. Uh, domnul Permui n-a putut să fie prezent astăzi, uh, dar dorește să mulțumească raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare și pe dorință, pentru dorința lor de a institui această fundație internațională care vizează un dialog politic dinamic și crearea unui spațiu de schimburi politice și economice între Europa și America Latină. Raportorul dorește să menționeze colegilor care au sprijinit și care sprijină acest acord de instituire a Fundației EULA ALC, care va permite aprofundarea parteneriatului strategic și va revigora dialogul politic din regiune și bilateral, pentru ca regiunea, într-adevăr, să ajungă la potențialul real și să răspundă la provocările globale cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc tuturor! We can then proceed. Mulțumesc, stimați colegi. Putem trece acum la vot. Avem un amendament de la James Conver. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Putem trece la vot electronic pe, pe proiectul de raport în formă modificată. Votul este deschis. Votul e închis și se adoptă cu 59 de voturi pentru 2 împotrivă. Mergem mai departe. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we're slightly... Stimați colegi, suntem puțin în avans față de program și asta nu e rău deloc. Aș sugera să mergem mai departe. Aș ruga pe cei de la PPE, dacă se poate, să mă asculte. Domnule Opperman. Trecem la punctul 13. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună. O să discutăm raportul anual. V-am trimis uh, un proiect de text înainte de vacanța de vară, sper că ați apucat să-l citiți. După cum știți, e primul meu raport în calitate de președinte. Am încercat să mă concentrez pe o reflecție strategică vizând politica europeană externă, scopuri, realizări pe anul trecut. Ați văzut și raportul doamnei vicepreședinte și la reprezentant Federica Mogherini privind realizările în anul 2016, așa că vă rog să consultați și acest raport înainte de a discuta conținutul raportului nostru. Am structurat raportul uh, pe marginea celor trei obiective principale. Odată, coordonarea evaluării amenințărilor și provocărilor la nivel european, apoi amplificarea proiectului european prin capacitate sporită și apoi cooperarea cu instituțiile și cu organizațiile care activează în materie de securitate. M-am concentrat pe lucrurile cele mai importante, însă, sigur, dumneavoastră decideți ce amendamente doriți să prezentați. Eu, personal, stimați colegi, v-aș încuraja să vă concentrați pe chestiuni mai curând sectoriale decât geografice, însă categoric aveți libertatea de plină Aștept cu nerăbdare să cooperez cu noastră pe marginea acestui raport strategic. Trebuie să ne concentrăm pe mesajele fundamentale care vizează anul ce urmează și să evităm suprapunerile cu uh, alte rapoarte, cum ar fi cel al SEDE. De asemenea, aș uh, aprecia dacă mi-ați trimite din vreme amendamentele pentru a putea avea o dezbatere structurată pe prioritățile uh, esențiale ale AFET. Și acum uh, vă dau cuvântul, avem timpul uh, până la 5 fără 5 fără 20, aproape o oră. Da, sigur, nu trebuie să umplem tot acest timp. Din partea socialiștilor, domnul Fleckenstein. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o la acest raport și vă mulțumesc de asemenea și uh, consultantul dumneavoastră polonez care a muncit foarte mult. Yeah. Se poate vedea acest lucru. Nu am avut dificultăți de principiu cu ceea ce ați uh, notat dumneavoastră, însă sunt anumite locuri unde am dori să mai primim mai mult conținut. De exemplu, în legătură cu poziția comună cu privire la comerțul de arme sau încă ceva, poate, despre Balcanii de Vest. Suntem, în general, de acord cu ceea ce ați notat despre cooperarea strategică cu SUA, însă trebuie să luăm uh, la cunoștință că avem un nou președinte și că cu acest președinte au venit uh, și alte provocări pe care trebuie să le lăsăm uh, să curgă așadar în activitatea noastră. Foarte multe lucruri pe care dumneavoastră le-ați notat despre Rusia sunt uh, adevărate, însă poate ar trebui să mai scriem și o frază despre cum am putea să ieșim din situația în care s-a intrat și care sunt lucrurile comune, cum ar fi zona arctică sau altele la care merită să mai discutăm. La combaterea terorismului. Criza din Orientul Mijlociu și uh, aici am vrea să mai vedem uh, mai mult conținut, dar pentru noi direcția în care merge raportul dumneavoastră este foarte acceptabilă. Vă mulțumesc foarte mult, Knut Fleckenstein, iar acum următorul vorbitor pentru ECR este Charles Tanak. Nu, nu pare să vrea să ia cuvântul, vorbește fără microfon însă. Președintele spune că a fost trimis în iulie. Fără microfon, Charles Tenek. Avem pe hârtie ceva? Între timp puteți citi și o să-l ascultăm pe domnul Nart întâi din partea al de atunci. Mulțumesc, David. Raportul acesta mi se pare în general foarte bun sunt foarte multe puncte, câteva puncte la care vreau să atrag atenția. Punctul 7. Uh, nu putem să continuăm să spunem că avem uh, un regim uh, legitim în Libia, nu este vorba de un regim legitim, nu, e, nu se poate, nu, nici măcar nu controlează Tripoliul în care este uh, își are sediu. Toți președinții, Italia, Franța și uh, Regatul Unit au recunoscut că axa pentru Libia este la Harifa Rafta și fie când le place sau nu, trebuie ca guvernul Uniunii Naționale să fie susținut. E ca și cum am susține uh, un guvern fantomă uh, care nu există până la urmă. Ministrul de externe al Regatului Unit a fost la Harifa Rafta, președintele Franței îl primește și alții la fel și atunci ar trebui să încerce să vadă realitatea mai bine. La punctul 9, dacă se spune că acordul de la Minsk trebuie să fie pus în aplicare, atunci trebuie spus că acesta nu este respectat de um, ambele părți. Nu s-au făcut modificările pe care le-au dorit și pe care le-au trecut în acest uh, document. Și Ucraina face parte din uh, cei care trebuie să facă ceva, însă să nu uităm de corupția sistematică a guvernului din Ucraina. Toți miniștrii care au fost numiți pentru a obține oarecare legitimitate și pentru a obține oarecare încredere, începând cu ministrul de finanțe până la ministrul pentru economie, care este de origine lituaniană, sau ministrul sănătății din Georgia, sau ministrul de la Odessa, cărora li s-a retras naționalitatea, oligarhia coruptă, guvernurile, guvernele corupte. Deci dacă vorbim de guverne corupte, noi putem să spunem că susținem, de fapt, guvernuri corupte, care după aceea strică imaginii Uniunea Europeană, în timp ce cetățenii din Ucraina și din Moldova suferă din cauza er, guvernelor uh, corupte care sunt susținute de către Uniunea Europeană. Și la punctul 7, eu zic că ar trebui să menționăm un teritoriu al Taiwanului și mai ales să facem referire la neutralitatea dintre Republica Populară China și Taiwan. În, în plus, există și un acord de pace în Strait Zone. A fost declarată pacea într-o zonă care însă în continuare continuă să fie impregnată de tensiuni. Mulțumesc foarte mult, domnule Nart. Acum, din partea GUE NGO, doamna Lösing. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, pentru raport. Din perspectiva mea, raportul se concentrează foarte mult pe importanța siguranței și pe consecințele acesteia siguranța, de fapt, cuprinde foarte multe subiecte și se încearcă o securitizare a politicii externe. Însă, din perspectiva noastră, foarte multe probleme nu pot fi rezolvate militar sau din perspectiva politicii de securitate, ci sunt uh, probleme cu caracter social, iar uh, intervențiile militare ar putea să nu depășească motivele pentru conflict, um, pentru care există aceste conflicte. Eu aș vrea să subliniez, prin ceea ce am spus, că ar trebui mai degrabă să ne gândim la motivele, cauzele uh, migrației. Se vorbește foarte mult de prevenire aici, mai degrabă decât de reacție și de cererea unor căi de migrație legale. Mi se pare foarte bine ce scrie aici, însă, din păcate, merge în contradicție cu politica actuală a Uniunii Europene. Vedem, mai ales acum de mare actualitate, ultimele evoluții, doamna cancelar care dorește o colaborare cu Africa pe care să o concentreze pe înțelegerea unor cauze ale migrației deci combaterea cauzelor uh, migrației, care sunt uh, mult mai mult uh, măsuri pe care le vor pune în aplicare mai degrabă de control la frontieră sau altele. Nouă ni se pare că se merge într-o direcție greșită aici. În legătură cu politica față de Rusia, aș dori să subliniez că o situație de conflict foarte puternică. Dacă ne uităm, de exemplu, la nașterea conflictelor din Ucraina, vedem că probleme foarte mari nu pot fi explicate printr-un singur provocator. Așadar, vedem că aceste probleme nu pot fi interpretate numai în direcția Rusia. Și cu atât mai puțin vor fi rezolvate în uh, prin sancțiuni și prin uh, arătarea mușchilor sau uh, amenințarea cu uh, o reacție violentă. Eu cred că astfel de reacție nu va putea să împiedice un război, deși pare că dacă amenințăm cu războiul și ridicăm sabia, poate să intimideze, de fapt, adversarul, ceea ce nu e cazul. Din contră, poate să agraveze conflictul. În legătură cu o susținere mai bună a regiunilor din Africa, aliniatul 12, aș dori să subliniez că mi se pare foarte important să oferim o susținere pentru țările din Africa într-un context macroeconomic, cu o perspectivă macroeconomică și să înțelegem lucrurile din, acest, din această perspectivă nu mă simt foarte luată în serios dacă nu se ascultă și nici măcar asta nu constată, domnul președinte, că eu am, am oprit din uh, relatare. Mi se pare foarte ciudat când uh, vorbim despre un raport care a fost tocmai prezentat și nu mă ascultă. Stimată doamnă Lusing, eu sunt capabil de multitasking și vă ascult chiar dacă fac și altceva. Știu că eu, așa cum se zice, femeile nu sunt foarte multitasking și îmi cer scuze, poate eu dumneavoastră, de ce n-am reușit să captez ceea ce ați făcut în, același, în acest moment. Deci, trebuie să se înțeleagă ajutorul într-un context macroeconomic și parteneriatul uh, public-privat nu este, după părerea mea, destul de uh, bun pentru oferirea perspectivelor, pentru că investițiile trebuie făcute în domeniul educației și în domeniul uh, sănătății și um, cred că trebuie să um, încercăm să reacționăm și prin uh, politica comercială față de aceste țări. În legătură cu strategia globală a Uniunii Europene, uh, noi nu suntem de acord cu o colaborare mai strânsă cu NATO, nu suntem de acord nici cu cererea de a îndeplini 2% uh, din PIB ca și cheltuieli de securitate și apărare și, în general, toate proiectele care merg în direcția unei militarizări a politicii uh, externe și de securitate. Există păreri împărțite față de raport și fiind dat că e evident acest lucru, vom înainta un raport minoritar. Mulțumesc! Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, doamnă! V-am ascultat cu atenție. Acum domnul Mezarici de la Versi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc pentru proiectul de raport. Noi considerăm că e vorba de o structură foarte bună pe care ați ales-o. Mulți colegi și-au exprimat deja uh, consensul uh, despre anumite puncte care sunt prezente în acest raport. Desigur că nu totul poate să fie menționat într-un proiect de raport și noi știm acest lucru și am uh, înaintat câteva amendamente. Vreau să mă concentrez pe trei elemente pe care noi le vrem mai aprofundate în uh, raport. Considerăm că una din slăbiciunile PESC, care este identificată și în presă, dar și în general uh, în opinia publică este că nu e foarte eficientă și nu foarte la uh, obiect din punct de vedere al uh, intervențiilor. E foarte clar că nu putem să schimbăm tratatele și întrebarea este dacă unele state membre nu ar vrea să acționeze mai precaut în cadrul PESC și uh, PESA și atunci poate că am putea avea, dacă n-ar, fi, dacă n-ar vrea să fie totdeauna atât de precaut, am avea o politică care ar merge mai bine. Parlamentul European trebuie să aibă de asemenea un rol în formularea unei uh, politici comune de securitate și noi așteptăm de la Consiliu, măcar din când în când, să țină cont de părerile exprimate de către Parlamentul European prin reprezentanții săi. Considerăm de asemenea că avem uh, totuși multe realizări care vin de la PESC și PESA. De fapt, opinia publică este foarte prost uh, informată despre realizările acestor doi politici. Nu sunt foarte multe, dar sunt totuși prezente și ar fi foarte bine dacă lumea ar deveni conștientă de ele. Am vrea și să vedem uh, un accent mai puternic pus pe păstrarea unui ordin uh, internațional care este valabil mai ales în cazul unor amenințări evidente. Am vrea mai multă coerență în politica Uniunii Europene față de situații de ocupare și anexare. Noi jucăm aici jocuri diferite în diferite locuri ale lumii în care situația de fapt este similară și ar trebui să ne hotărâm dacă vrem să avem o politică comună, coerentă sau nu pe subiecte ca acesta. În final am vrea de asemenea să mai subliniem către administrația SUA că în ultimii 15-20 de ani uh, SUA nu a făcut foarte multe în ceea ce privește acțiunile unilaterale. În general, adică rezultatele au fost proaste și de aceea am vrea să amintim că o acțiune unilaterală n-ar face decât să dea rezultate proaste. Mulțumesc, domnule Meserici. Iar acum, din partea EFDD, vreau să dau cuvântul domnului Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a elabora acest raport. Îmi permit să fac câteva observații plecând de la aliniatul 5. Eu am personal câteva dubii în legătură cu includerea în aliniatul despre criza refugiaților informația despre posibilitatea de a amesteca un soft și hard power aici. Mi se pare totuși mai bine cum se face la sfârșitul paragrafului sublinierea cauzelor uh, migrației forțate, migrației ilegale. Ar fi mai potrivit, zic eu, să se accentueze cauza aceasta într-un scenariu în care se vorbește despre soluție mai degrabă decât de a se vorbi de hard power. În legătură cu aliniatul 8 am apreciat de asemenea promovarea unor canale legale de migrație. E normal că trebuie să fie dezvoltate și după rezultatul summitului dintre Franța, Italia, Germania și Spania de acum câteva zile și uh, alți, alte țări care doresc după aceea să fie parte din această cooperare. La aliniatul 9 și de asemenea și în alte aliniate ale raportului nu pot decât să susțin ceea ce au spus și ceilalți colegi, mai ales colegul Nart, în legătură cu Ucraina și, um, și acordul de la Minsk. Ar fi foarte bine, deci, să se facă referire și la contextul problematic cu care ne confruntăm în general pe eșichierul internațional, încercând să găsim un dialog cu Rusia și ieșind din logica sancțiunilor care până acum, din păcate, nu a făcut decât uh, daune mai multe, în orice caz decât uh, beneficii, iar efectele bumerang se simt deja la economia țărilor noastre. În ceea ce privește acum aliniatul 13, eu cred că în lumina situației actuale ar fi probabil potrivit să dezvoltăm uh, mai bine o strategie față de amenințarea Nord uh, Coreei de Nord și pentru a încheia um, sunt foarte uimit de aliniatele 16 și 19 când se vorbește de comunicare strategică, dar de fapt se folosește acest termen pentru a vorbi de fapt de contrapropagandă. Eu mă întreb dacă de fiecare dată când vorbim despre necesitatea ca Uniunea Europeană să acționeze pentru a îmbunătăți mass media independentă, nu ajungem de fapt să spunem până la urmă decât că există un conflict uh, în afirmația noastră proprie. E clar că în ziua de astăzi, din cauza sau datorită internetului, e foarte ușor să fii indus în eroare de știri false, dar totuși eu cred că ar trebui să fim foarte grijuli, să avem o abordare mult mai moderată și mai nuanțată, pentru ca după aceea să aplicăm acele strategii, strategii care sunt uh, utile. Iar ultimul punct, în legătură cu conceptul de coordonare în serviciile de informații din aliniatul 23. Sunt absolut de acord cu așa ceva. Cine poate să fie împotrivă, însă ar fi mai bine ca accentul să fie pus mai degrabă pe nevoia de a îmbunătăți coordonarea intra-UE, adică o comunicare mai fluidă între statele membre și cred că și atentatele teroriste recente ne-au arătat cât de important este să facem pași înainte în domeniu, mai ales să cerem ceea ce lipsește momentan în domeniul schimbului de informații. Deci cred că ar trebui să se pună accentul mai mult pe coordonare intra-UE înainte de coordonarea dintre UE și NATO. Mulțumesc! Thank you, Fabio Castaldo. Mulțumesc, Fabio Castaldo. Iar acum mergem la ECR și dau cuvântul lui Charles Stanek. Da, mulțumesc. Nu am uh, fost inclus în pachetul inițial, domnule președinte, de aceea am citit acum și pot să vă fac câteva comentarii. În primul rând, comentariul despre aliniatul 1. Ca vorbitor nativ de engleză, eu nu aș vorbi despre mentalitate, pentru că mi se pare că are o conotație peiorativă, negativă în engleză. Aș vorbi ceva mai degrabă de uh, gândire politică sau uh, nu e foarte frumos să se spună că statele membre trebuie să-și schimbe mentalitatea în felul în care văd eu lucrurile aici, citind documentul. Nu știu dacă nu sunteți de acord. Ana, Ana Gomes e de acord cu mine. La aliniatul 8, știu că am mai vorbit despre aceasta, dar există riscul unei alegeri a stafidelor de pe tort uh, pentru ca cei uh, care pleacă din țările lor să vină în Europa de, pentru că în țara lor dezvoltarea e foarte proastă. Deci eu zic că am o problemă cu combaterea migrației ilegale prin deschiderea căilor de migrație legale, care de, face, de fapt să ia oamenii cei mai buni din țările din care se pleacă. Sunt de acord cu domnul Castaldo și am vorbit și ieri, de fapt, de același lucru la reuniunea cu ambasadorii UE E foarte ciudat ca după acordul de non-proliferare nucleară cu Iran, cu Teheranul, am avut o misiune la Teheran care însă nu s-a întâmplat încă, nu s-a pus în aplicare, nu există nicio prezență diplomatică însă din partea UE în Corea de Nord. Eu aș zice că e o prioritate absolută în ceea ce privește pacea și securitatea și mm, atacurile cu misile, lansarea de, de misile din partea Coreei de Nord sunt o chestiune de mare importanță, de mare actualitate și zic că ar trebui uh, să discutăm despre aceasta prioritar. Colegul meu maghiar a vorbit despre părțile bune și proaste a PESC și a spus, de exemplu, că o mare, um, un mare succes a fost operațiunea antipiraterie uh, din Somalia și că ar trebui să vorbim și despre aceste realizări. Uh, Um, un Regatul Unit a fost uh, foarte implicat în această misiune, chiar uh, colegii de la Londra și um, aici aș vrea să ajung la punctul principal al intervenției mele și anume să spun, pentru că e vorba de elefantul din cameră, ca să zic așa, cum facem ca Regatul Unit să rămână în uh, PES și în PESC după Brexit, pentru că e clar că politicile acestea momentan includ Marea Britanie și ea face parte și din alte structuri. Momentan văd că nu se vorbește de aceasta. Domnul Broc anul trecut încerca să găsească o cale să rămână Marea Britanie implicată în aceste procese, dar oricum uh, negocierile trebuie să rezolve acest lucru, care s-ar putea să nu se întâmple niciodată dacă nu, dacă nu e vreun accident. Deci uh, cred că trebuie să încercăm să găsim o cale pentru a rămâne implicat noi, cei din uh, Marea Britanie, în PESA și în PESC. O oportunitate ar fi eventual să permitem cartierului operațional uh, Atlanta să continue cu acțiunile post-Brexit. Eu um, o să scriu un document pentru găsirea unei arhitecturi care să poată să permită Regatului Unit să rămână în pesc. Deci mă întreb însă cum putem să avem de acum uh, până în 2019 o implicare concretă a Regatului Unit. Mulțumesc foarte mult, Charles Stanek. O remarcă foarte scurtă din partea mea acum. Uh, noi am înaintat la începutul lui iulie proiectul de raport, dar bineînțeles că n-am putut să acoperim ceea ce s-a întâmplat în Corea de Nord de atunci. Sigur că va trebui updatat, va trebui actualizat cu amendamente în săptămânile care urmează. Mulțumesc. Acum următorul vorbitor din partea ENF, domnul Schaffhauser, vă rog. Oui, président. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că acest raport nu putem să fim de acord noi cu el. Începeți prin a ne cere să renunțăm la perspectivele naționale și aș vrea să vă întreb de ce cooperarea internațională și multilateralismul, prin ceea ce a adus până acum uh, la capitolul pace, mă gândesc de exemplu la Germania, Franța și Rusia, dacă nu s-ar fi opus la procesul de război în Irak, ale cărui consecințe am putut să le constatăm. Ce s-ar întâmpla acum uh, dacă s-ar renunț, fi renunțat la perspectivele naționale? Ne cereți de asemenea o uniune suverană. Uniunea este făcută din state suverane, Uniunea nu este suverană. Dumneavoastră, de fapt, încălcați astfel tratatele pentru că inventați un tratat nou. În al treilea rând, dumneavoastră ne cereți capacități Uniunii. Capacitatea Uniunii este capacitatea statelor care constituie Uniunea. În al cincilea rând, dumneavoastră cereți un, o putere coercitivă. La punctul 5, desigur, aici puterea coercitivă este cea care vine din partea statelor. La punctul 7 ați devenit un pic mai realist și vă felicit pentru că vorbiți despre Siria și Libia recunosc că noua politică franceză în domeniu e mult mai realistă, mult mai competentă și corespunde mult mai bine tradiției noastre și istoriei noastre și sper ca să contribuie și că va contribui la procesul de pace în aceste două țări. Apoi, la punctul 9, întrebați eh, despre situația cu privire la sancțiunile ruse și situația din Ucraina, numai Statele Unite profită de sancțiunile în față de Rusia. În timp ce noi am diminuat schimburile noastre comerciale cu Rusia, Statele Unite cresc schimburile lor comerciale cu Rusia. Deci, vă rog să deveniți mai realist uh, față de sancțiunile ruse, pentru că niciunul uh, din popoarele noastre nu dorește așa ceva. În legătură cu Ucraina, știți foarte bine că acordurile de la Minsk sunt foarte echilibrate și astăzi, chiar datorită politicii franceze, și vreau să subliniez încă o dată inițiativele luate de către președintele Macron, care, ceea ce nu înseamnă neapărat că așa va face tot timpul, dar vreau să subliniez că există, cum a zis și el, un raport, o relație echilibrată de ambele părți, nu numai de partea rusă. Ucraina are o responsabilitate puternică în nerespectarea acordurilor de la Minsk. Dumneavoastră vă doriți un parteneriat cu Africa și eu îmi doresc așa ceva și aveți dreptate, însă eu aș dori să se revină mai degrabă la acordurile OM, acorduri preferențiale mai degrabă decât acordurile de la Cotonou care sunt liber schimbiste care nu favorizează deloc această dezvoltare. În al patrulea rând, dumneavoastră mai vorbiți și despre rolul comisiei. Eu aș spune că ne dorim mai degrabă de o, o metodă interguvernamentală mai degrabă decât uh, Uh, cel pe care îl propuneți dumneavoastră, nu pentru că suntem anti-europeni, ci pentru că vrem mai multă eficiență. Punctul 20 și 21, capacitățile proprii, am vorbit, 23, cooperarea cu NATO, dumneavoastră totuși aveți o abordare mai echilibrată și spuneți cu forțe proprii. Subliniez că dacă foarte multe popoare sunt pentru o apărare europeană, atunci ei sunt, ele sunt atunci în primul rând și pentru o apărare europeană independentă. Eu cred că trebuie să avem capacitatea de a fi independenți, pentru că dacă nu, nu suntem un partener credibil în NATO. După părerea mea, deci, ar trebui să acceptăm și să accentuăm independența și mijloacele pe care ar trebui să le avem la nivelul european, la nivelul statelor europene vorbesc, dacă vorbesc de nivelul european și deci e vorba de independență, de răspunsurile bugetare care trebuie să fie mult peste 2% după părerea mea. Bugetul militar al Franței eh, pe timpul lui de Gaulle era de 4% din PIB, deci poate că ar trebui să regăsim astfel de sume care să semene cu cele de atunci, pentru că contextul actual, actual o cere. Vă mulțumesc. Merci, monsieur. And now we... Vă mulțumim. Și acum trecem la cea de-a doua rundă. După ce fiecare grup a avut posibilitatea să se exprime, am 6, 7 colegi care doresc să intervină, chiar 8. Bun. Haideți să vedem dacă uh, omis pe cineva. Cine Mr. Preda, from the S&D, Ms. Gomez and Mr. Freund, from ALDE, Mr. Pate, and from the Greens, Mr. Buchner. Is that all? Asta e tot? Bun. Atunci urmează domnul Salafranca. Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru acest raport uh, extraordinar. Uh, spre deosebire de ceea ce au spus alți colegi, eu cred că abordarea securității este corectă. Pentru că trebuie să vedem ce așteaptă cetățenii astăzi de la noi. În ziua de azi, politica comună și de securitate uh, ar trebui să urmărească uh, tendințele de, uh, care sunt uh, prioritare pentru noi. Acum trebuie să ne asigurăm că uh, obiectivele noastre corespund provocărilor cu care ne confruntăm. Un raport de acest tip sigur că nu poate să includă totul în uh, prima versiune și deși raportul a fost uh, trimis uh, colegilor în luna iulie, nu uh, se găsea printre documentele pentru astăzi și de aceea lucrurile sunt puțin pripite și aș vrea să fac câteva sugestii pe care mi-ar plăcea să le includeți în raport. Cred că pe baza experienței dumneavoastră ca fost președinte al delegației pentru Statele Unite, ar fi bine să analizați provocările cu care ne confruntăm de la noua administrație, mai ales în ceea ce privește Alianța Atlantică, schimbările climatice și în alte domenii, cum ar fi protecționismul, politica comercială. Ar fi important, uh, tocmai pentru că Statele Unite sunt principalul nostru partener comercial, ar trebui să analizăm, să acordăm mai multă atenție acestor aspecte. Colegii s-au referit la pericolul nuclear al Coreei de Nord și sigur că ultimele evoluții nu au putut fi preluate în raport, dar cred că ar fi util să ne concentrăm și asupra acestui punct și în cele din urmă, dar nu mai puțin important, am citit rapid raportul și n-am văzut nicio trimitere la America Latină. E vorba de un grup de țări care reprezintă o treime din statele membre ale ONU o contribuție semnificativă la PIB-ul global. Trei dintre ele sunt parte din G20 și, dat fiind următorul summit UE-CELAC, uh, ar fi foarte important să uh, acordăm atenție și acestor țări cu care avem uh, acorduri de asociere foarte importante. Cred că analiza dumneavoastră este una foarte bună și cred că raportul acesta se va ridica la înălțimea așteptărilor colegilor menționate de domnul Preda și de alți colegi. Mulțumesc. Doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vă mulțumesc pentru un document care este un fundament foarte bun pentru munca noastră viitoare. Am și eu câteva sugestii pe care sper să le pot uh, formula în amendamente. Eu cred că nu putem continua să pretindem că relația noastră din Statele Unite nu s-a schimbat deloc, pentru că atâta vreme cât domnul Trump este președintele Statelor Unite, lucrurile sunt diferite. Nu putem să trecem cu vedere acest lucru. Acest lucru are um, implicații serioase, nu doar pentru relația dintre cele două entități, ci și, pe, și la nivel global. Consideram că puterile vestice erau pe aceeași lungime de unde până acum și acum lucrurile s-au schimbat. Cred că trebuie să reflectăm acest lucru în raport. Nu putem să adoptăm un raport uh, pe acest subiect uh, cuprinzător, uh, pretinzând că nu există un cancer major în relația internațională și anume ocuparea Palestinei. Eu sunt de acord uh, cu ceea ce spuneți despre Libia, că soluționarea crizei libiene este o cerință pentru stabilitatea Mediterană, dar cred că este important uh, uh, să menționăm printre obiectivele noastre, va fi reglementarea migrației și lupta împotriva traficului cu ființe umane, e bine, nu vom putea face acest lucru pentru un sistem în care ne externalizăm responsabilitățile, plătind uh, niște uh, tabere de detenție care sunt tabere de tortură în Libia și nu ar trebui să ne înșelăm uh, sau să ne facem iluzii um, că aceste politici ale guvernelor noastre uh, ar putea da rezultate, ele sunt foarte greșite. Sunt de acord cu ceea ce a spus despre Rusia și totuși cred că trebuie să menționăm și Georgia, care este în continuare sub ocupație rusă. În ceea ce privește principalele amenințări de securitate din Africa, pe care le ilustrați și nevoia de a eradica uh, amenințarea teroristă, important să menționăm că multe dintre acestea au de face cu lipsa unei guvernări democratice, ceea ce încurajează și uh, crește uh, recrutarea de către teroriști. Și foarte adesea neglijăm uh, acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce ați spus și ce au spus alți colegi despre uh, nevoia de a uh, actualiza textul uh, în ceea ce privește noile evoluții, uh, noile amenințări din partea Coreei de Nord și uh, atitudinea provocatoare a Republicii Congo, um, dar nu sunt chestiuni uh, noi și, într-adevăr, așa cum a spus și președintele american, ar trebui să nu facem greșeli de calcul nucleare pentru a nu ne confrunta cu consecințe devastatoare. În ceea ce privește aliniatul uh, în care vorbiți despre securitate și apărare și da, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, trebuie consolidate capacitățile, dar în acest context, tocmai date fiind cele pe care le-am spus despre Statele Unite, trebuie să subliniem nevoia de a investi în autonomia strategică europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Gomez. Urmează acum Urma spate de la ALDE. Mulțumesc și eu îmi exprim aici propriile opinii, dar, de asemenea, raportorul din umbră Hans Van Balen m-a rugat să exprim și vederile acestuia. Acest raport arată bine. Are un început ferm și pozitiv. Alineatul 9 vorbește despre Rusia într-o manieră echilibrată. Nu trebuie să uităm că Rusia este totuși un agresor și sunt de acord cu Ana Gomez că și Georgia ar trebui să fie menționată în acest alineat. În același timp, sigur că trebuie să acordăm atenție și angajamentului selectiv. În ceea ce privește securitatea, cooperarea UE-NATO, sigur că este, are locul aici și caracteristicile acestei relații sunt importante, dar uh, cred că ar fi bine să menționăm aici, de asemenea, Uniunea Europeană a apărării și uh, ce se planifică pe, pe viitor în acest cadru. Și în cele din urmă înțelegem că această versiune a fost uh, distribuită în iulie și suntem cu toții de acord că și Corea de Nord, dată fiind situația, ar trebui să joace un rol să, să primească un, o atenție mai importantă în document. Mulțumesc urmăs, domnul Buchner. Mulțumesc, mulțumesc și pentru acest raport. Da, e surprinzător că ați reușit într-adevăr să includeți, să rezumați pe patru pagini și jumătate problemele întregii uh, lumi. Uh, deci uh, aveți respectul meu. La punctul 8 Um, aș vrea o descriere mai uh, aprofundată, mai detaliată, pentru că Uniunea Europeană uh, plătește bani uh, rămășiților guvernului libian pentru ca vasele uh, cu refugiați să fie readuse uh, la țărm. Aceștia sunt uh, închiși și tratați cu brutalitate în taberele de refugiați. Trump nu a reușit să construiască zidul despre care a vorbit, dar se pare că noi reușim să o facem. Um, și pentru mine e foarte greu să înțeleg acest lucru, pentru că asta se face și cu banii mei ca și contribuabil. Și mi-aș dori ca lucrurile să se schimbe. Nu cred că se poate justifica uh, ceea ce se întâmplă, dar măcar să menționăm în câteva cuvinte situația. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Buchner, domnul Milan Mon. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Așa cum a spus și domnul Salafranca, Uh, adică domnul Salafranca a spus ce voiam eu să spun. Raportul este unul foarte corect, se focalizează bine asupra uh, terorismului. Din păcate, acesta reprezintă în continuare o problemă gravă pentru Uniunea Europeană. Am văzut atacurile de la Barcelona de acum două săptămâni. Cetățenii noștri cer Uniunii Europene să uh, um, își aducă contribuția la asigurarea unei vieți uh, liniștite fără terorism. Și de aceea mă bucur că lupta împotriva terorismului are un loc important în raport. Am cerut o schimbare în perspectiva sau mentalitatea statelor membre și ne-am fi dorit să vedem o mai mare ambiție europeană. Sunt de acord cu acest lucru. De asemenea, ne-am dorit să vedem că statele membre, că statele membre sunt loiale față de angajamentele uh, luate la nivel european, pentru că e una să se ajungă la un consens și e alta să se acționeze în baza acestui consens. Uh, în termen general, sunt de acord cu textul, dar um, s-a vorbit uh, despre Africa, Asia, Uh, continente importante și America Latina este un continent uh, important. Uh, credem că ar fi o idee bună să se facă trimitere și la America Latina. Mulțumesc! Este Milan. Mulțumesc, domnule Milan Mon. Și acum în numele și de Eugen Freund. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să fac observații pe puncte specifice din raport. Sunt uh, recunoscător că ceea ce am cerut eu de când am devenit membru se regăsește în sfârșit într-un document și anume că avem nevoie de o politică europeană externă comună. Ar fi important aici Așa cum am spus și ieri, uh, uh, în alt grup de discuții, uh, ca jurnalist, am m-a interesat întotdeauna să aflu adevărul. Și nu vreau să renunț la această dorință ca membru al Parlamentului. Și când l-am ascultat pe domnul Schaffhauser, care se plângea de sancțiunile pe care le-a impus Europa Rusiei, dați-mi voie să ne amint să vă amintesc că a fost un motiv bun pentru acestea. El uită că Rusia a anexat peninsula Crimea și um, um, protejează, dacă nu chiar poartă, de fapt, războiul uh, clandestin din uh, estul Ucrainei. Și apoi se spune că Statele Unite au profitat de pe urma sancțiunilor europene. Trebuie să spun că acest lucru nu este adevărat. Dacă ne uităm la uh, cifrele Congresului American, se pot urmări cifrele. În 2014 au fost 10 miliarde de euro exporturi și 23 de miliarde de euro de dolari din uh, importuri. Deci 10 la 23 în 2014. Și acum mergem la 2016 cifrele au scăzut la 5 miliarde și 14 miliarde. Deci aproximativ jumătate din, din cifrele de doar acum 3 uh, ani. Deci i-aș ruga pe colegi să rămână de partea adevărului, să nu, încercă să, să nu încerce să găsească explicații care nu au nicio bază uh, reală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Freund. Domnul Ștetina. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să Mă refer la punctele 9 și 10 și la câteva alte puncte referitoare la Federația Rusă. Punctul 9 menționează acordurile de la Minsk. Și vreau să vă împărtășesc o experiență pe care o am de la subcomisia SEDE. Foarte adesea acolo, în cursul dezbaterilor, am pus următoarea întrebare. Există vreun fel de plan B la acordurile de la Minsk? Există un plan alternativ la aceste acorduri? Știm cu toții foarte bine că războiul se tărângânează de trei ani de zile, 10.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza acestui război și nimeni nu știe cum să-i pună capăt. Și eu cred că acordurile de la Minsk nu vor rezolva problema și nu sunt singura soluție. Dată fiind experiența pe care o am eu din Ucraina, există și o soluție militară la această problemă. De ce mă refer? Acest război trebuie să fie încheiat și el se poate încheia, îi se poate pune, putem să-i punem capăt, blocând pur și simplu frontiera de 400 de kilometri dintre Ucraina și Rusia. Dacă reușim să securizăm complet această frontieră, atunci războiul se va încheia foarte rapid. Și dacă acordurile de la Minsk eșuează, n-au murit întru totul, încă se pot folosi ca un fel de bici uh, în direcția Federației Ruse pentru a justifica sancțiunile, dar uh, în afară de asta, acordurile de la Minsk uh, își pierd tot mai mult uh, puterea și eu cred că solicitările domnului Poroșenco repetate cu ocazia aniversării înființării Ucrainei. Cred că aceste solicitări, aceste cereri sunt justificate. El cere ajutor militar. El ne cere ca cineva să-l ajute să închidă această frontieră cu Rusia. Când Poroșenko a fost aici în Parlament, ne-a cerut să îl ajutăm. Și cred că în acest raport ar trebui, domnule președinte, să menționăm anumite opțiuni alternative acordurilor de la Minsk, care, în mod clar, nu funcționează. Mulțumesc! Thank you, Mr. Stetina, and the final... Mulțumesc, domnule Ștetina și domnul Preda, în final. <clears throat> Merci infiniment, monsieur le président. <clears throat> Effectivement, demandé euh, euh, la parole euh, après avoir... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am, aș fi vrut să intervin înainte domnului Șefaz, care văd că mai e la telefon, pentru că vreau să vă spun că grupul PPE susține poziția dumneavoastră și optica reflectată în acest raport, spre deosebire de poziția colegului de la Frontul Național. Și în acest sens ar dori să și ajut cumva pe domnul Schaffhauser spunând că se vede o schimbare în retorica domniei sale, pentru că până nu de mult, distinsul coleg contesta Europa, spunând că e un om din popor și revendicând vocea poporului pentru el însuși. El vorbea în numele poporului, viz poporul francez. Acum nu mai folosește poporul, ci vorbește de popoarele europene. Există, într-adevăr, lucruri comune, în opinia sa, între popoarele europene și această dorință de distrugere Europei. Bun. Mie mi se pare contradictorie această poziție și îmi permit să semnalez acest lipsă de coerență pentru a l ajuta pe domnul Schaffhauser în eforturile sale de a discuta politica străină, uh, politica externă europeană. Domnule Schaffhauser, aveți drept la replică un minut maxim. Mi-ajunge un minut. Vreau să-i mulțumesc prietenului meu, îndrăznesc să-i spun prietenul meu, Preda, Noi nu sprijinim o politică anti-europeană. Vrem o politică de cooperare între state și națiuni. Haideți să renunțăm la ideea că Frontul Național, printre altele, este anti-european. E fals, Marine Le Pen a spus-o repetat în campania prezidențială, a spus că ea e împotriva instituțiilor europene actuale, nu împotriva Europei, pentru că aceste instituții nu funcționează. Asta în primul rând. Apoi, eu uh, am uh, făcut un apel la cifrele concrete. Vorbim de schimburi între Europa și Rusia și Statele Unite și Rusia. Eu am văzut cifrele concrete. Dacă îmi spuneți că datele pe care le-am văzut nu sunt corecte, atunci uh, Mulțumesc, stimați colegi. Am încercat să vă ascult cu mare atenție. Vă mulțumesc pentru observațiile cu caracter pozitiv. Am să le trimit mai departe către consilierii care m-au ajutat la acest raport. Nu sunt toți polonezi, unii sunt polonezi, după cum unul din colegi evident a aflat. Și de asemenea vă mulțumesc și pentru observațiile de ordin critic pe care de care am să țin cont și mă aștept să primesc cu volum mare de amendamente care ne vor permite îmbunătățirea acestui raport. Și mai avea doar o singură observație. Încă o dată vreau să vă spun că se pregătește în paralel un raport pe... A, pe PESC. Și pentru a evita suprapunerile, am încercat să nu includ aici aspecte ce ar ține de celălalt raport. Termenul de depunere a amendamentelor este 12 septembrie, a doua ședință de vot dedicată acestui subiect, octombrie și apoi pe 6 noiembrie și în plenară după votul din noiembrie în plenară înainte de Crăciun. Trecem acum la punctul 14. Suntem cu 10 minute în devans față de program. Putem începe? Văd că da. Informare cu privire la misiunea Comisiei AFET în Maroc. O deplasare care a avut loc între 17 și 19 iulie acestui an. Eu nu am participat la această delegație și așa că ar fi cel mai bine să dau cuvântul vicepreședintelui nostru. Aveți cuvântul. Am să încerc, spune domnul Vistisen, să sintetizez concluziile noastre. A fost prima vizită a FET în Maroc, deși ne-am întâlnit cu omologii marocani în diferite alte formule de lungul anilor. Am să încep prin a le mulțumi colegilor care au participat la această deplasare. A fost o delegație bine constituită, toată lumea a contribuit la discuțiile pe care le-am avut cu marocanii. Ne mulțumesc și colegilor de la Subcomisia pentru Drepturile Omului și uh, celor de la Egalitatea între Sexe pentru contribuția lor. Pot să vă spun că întâlnirile pe care le-am avut uh, au fost la nivel înalt, am întâlnit cu prim-ministru, cu ministrul de externe, ministrul pentru drepturile omului, ministrul uh, adjunct pentru, al, al justiției. Am avut întâlniri cu reprezentanții unei dintre camerele Parlamentului Marocan și cu președintele uh, acestei uh, camere parlamentare. Am făcut o invitație să vină să ne viziteze în această toamnă pentru un schimb de opinii cu această comisie și, din câte înțeleg, dânsul și Ministrul de Externe a acceptat invitația și se perfecționează în prezent detaliile de ordin practic. Am uh, avut o problemă în sensul că s-a modificat uh, echipa Serviciului de Acțiune Externă de acolo. Uh, cei care conduceau delegația tocmai uh, își încheiau mandatul, urma să vină personal nou și uh, Asta a creat niște mici probleme pentru că n-am mai avut un interlocutor la nivelul reprezentanței europene. Însă am trecut peste această problemă și am avut personal de la reprezentanță alături de noi pe, între, pe durata întregii deplasări. Ce am discutat cu omologii marocani, știți că Cu Marocul avem o relație complexă pe multiple planuri, așa că am discutat foarte multe chestiuni, schimburile comerciale, în primul rând, am discutat problema Saharei Occidentale, hotărârea Curții Internaționale de Justiție, drepturile omului, ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai uh, organizațiilor ce militează pe drepturile omului acolo. Am discutat și alte chestiuni pe care noi le considerăm deosebit de importante. Migrație, contraterorism uh, și acestea s-au regăsit în discuțiile pe care le-am purtat. În ansamblu, o tematică extrem de diversificată pe, uh, la, la toate nivelele la care am avut întâlniri Vizita noastră a fost prezentată și în uh, mass media. Una peste alta putem spune că ne-am atins obiectivul să aprofundăm dialogul și contactele cu omologii marocani la nivel parlamentar și la nivel guvernamental și uh, acum se preconizează pașii următori. Urmează să avem întâlnirea cu uh, ministrul de externe în cursul acestui an. Nu-mi rămân decât să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor și pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Am uh, petrecut de asemenea o zi în Casablanca și acolo am discutat chestiuni de ordin comercial cu uh, reprezentanții Camerelor de Comerț din câteva state europene și am făcut și o serie de deplasări în teren ca să vedem cum se materializează cooperarea europeană cu Marocul. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Într-adevăr, s-a făcut invitație oficială ministrului de externe marocan pentru un schimb de uh, opinii în comisia noastră în octombrie sau în noiembrie anul curent. Dau acum cuvântul altor participanți la această delegație. Începem cu doamna Ayala Sender, care este copreședinte al Comisiei Parlamentare UE Maroc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să mulțumesc uh, colegilor din comisia noastră pentru că am fost incluși în această delegație într-o astfel de formulă care ne permite să ne întărim uh, prezența politică. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus domnul Vistensen în legătură cu modul în care a funcționat această delegație și vizita pe care am făcut-o. Am avut uh, vizite la nivel înalt. Aș vrea de asemenea să vă mai prezint o serie de, de teme pe care le-am abordat acolo. Am avut o discuție extrem de interesantă și de fructuoasă. A fost o plăcere să fim acolo. Mi s-a prezentat reforma judiciară din Maroc, principala reformă pe care Marocul încearcă să o realizeze în prezent. Asta ar putea duce la îmbunătățiri structurale semnificative în această țară. Este un moment uh, absolut critic. <laughs> Am văzut uh, reacțiile la nivel local, am putut vedea că persistă însă o serie de inegalități, însă E bine că avem un acord cu această țară. Și, prin urmare, am putut vedea că, într-adevăr, lucrurile merg în direcția cea bună. În momentul în care ministrul marocan de externe va veni să te viziteze, o să putem discuta rolul pe care Marocul îl joacă în soluționarea crizei din Libia. Și o ultimă chestiune pe care aș dori să o menționez, din perspectiva controlului bugetar, unele dintre proiectele pe care le-am văzut acolo nu era foarte clar că Uniunea Europeană era implicată și nu ni s-a explicat cum se asigură vizibilitatea implicării europene în teren. Mulțumim uh, doamnei Ayala Sander. Dați-mi voie să intervin cu un scurt anunț. Am fost informați că ambasadorii noștri din Maroc și Venezuela n-au primit uh, acreditare oficială nu o să avem mâine schimbul de opinii cu șefii de delegație. Mâine nu o să avem uh, schimbul de opinii pe, uh, referitor la Maroc și Venezuela, dar o să avem ambasadorul la Moscova la ora 9 dimineața. Cine urmează? Domnul Preda, care a participat și domnia sa la această vizită. Mulțumesc. Domnule președinte, mai întâi aș vrea să le mulțumesc marocanilor pentru primirea pe care ne-au făcut-o. Și asta pot să spun după un an în care am avut o serie de experiențe uh, uneori uh, extreme în materie de primire Ah, ni s-a făcut însă aici o primire excelentă și am avut uh, interlocutor la nivel înalt, prim-ministru, ministrul de externe, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe, ministrul de interne, persoane care erau chiar interesate să discute cu noi. Ministrul Justiției a stat cu noi o oră și jumătate. Și apoi a fost pentru prima dată în acest an când o misiune a comisiei noastre a mers în Maroc. Bun, au mai fost călătorii independente, avem cu toții un prieten și contact în Maroc, dar asta a fost uh, prima vizită oficială a comisiei noastre și cred că primirea a fost extrem de bine organizată. Concluzii după vizită și după ce am uh, ascultat cu atenție spusele gazdelor, uh, o primă concluzie ține de chestiunea migrației. În Schimburile pe care le-am avut cu interlocutorii noștri și după întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții Organizației Internaționale pentru Migrație, am înțeles uh, foarte bine un lucru important și anume că Marocul nu mai este o sursă de migrație, a devenit țară de destinație, nici măcar de tranzit nu mai e. Și nu e un caz singular. Uitați-vă ce se întâmplă în Algeria. Uitați-vă ce se întâmplă în Tunisia. Aceste state magrebiene constată că au devenit țări de destinație. Migrația subsahariană se oprește acolo. Și asta va impune un efort de reconfigurare a politicilor noastre și a acțiunilor noastre în regiune. Apoi, islamismul politic. A doua concluzie. S-a discutat mult această temă, mai ales după primăvara arabă, s-a pus întrebarea ce facem cu islamismul politic. Trebuie să spunem că în Maroc, principalul partid, partidul care uh, deține guvernare, e un partid care se revedică ca fiind partid uh, islamist. Însă, tendința în Maroc este să atenueze acest islamism, uh, permițând cooperarea între Partidul Justiției și Dezvoltării și alte partide politice. Avem un guvern sprijinit de o coaliție de șapte partide diferite. Asta, sigur, generează probleme. Nu e ușor să discuți drepturile femeilor cu un ministru islamist. Nu e ușor. Nu e aceeași optică, dar în același timp, rezultatul general al guvernului este o poziție moderată pe care nu o găsești în alte părți, nu, nu o găsești acolo unde generalii sunt la putere. Uh, nu o găsești în locuri unde ai regimuri haotice ca în Libia sau alte regimuri arabe care se revendică de la un uh, islamism pur. În Maroc putem vorbi de o cale de mijloc, un echilibru, o cooperare între cei care sunt, țin de familia politică islamistă și ceilalți care au uh, ideologii tradiționale mai cunoscute nouă în Europa. Și apoi, în ceea ce privește terorismul, am avut o întâlnire cu ministrul de interne care ne-a vorbit de un lucru deosebit de important pentru toate statele europene, și anume întoarcerea islamiștilor care au mers în Siria sau Irak să lupte în apărarea califatului. Marocanii au uh, numărat cam 1600 de astfel de indivizi care s-au întors. Între, și printre ei sunt și copii, un sfert sunt copii din cei care, luptătorii străini care s-au întors. Încearcă să pună pe picioare o politică de deradicalizare, ne-au oferit și detalii, și iau foarte în serios gestionarea acestei probleme, care este întoarcerea acasă a jihadiștilor. Acestea ar fi cele trei concluzii pe care le-am desprins din această vizită. Am cooperat extraordinar de bine cu colegii din, din diferitele grupuri și îi mulțumim domnului Vistens pentru modul în care a condus această delegație. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Preda. Acum îi dăm cuvântul domnului Panzeri. No, no, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, nu mai am mult de adăugat la ceea ce s-a spus. Aș vrea doar să mai repet un concept de natură politică. Este evident că Marocul pe scena africană este o țară care până la urmă rămâne normală spre deosebire de situații foarte dificile pe care le putem constata în alte țări, precum Libia, sau tranziția foarte dificilă în Tunisia, sau problemele pe care le întâlnim în Algeria, care sunt mai ascunse. Așadar, e foarte bine să evaluăm foarte corect procesul în curs. Cu toate acestea, însă, nu trebuie să devină um, procesul un alibi pentru autoritățile politice din Maroc, pentru că uh, E necesar ca procesul de reformă politică, reforma justiției și teme delicate care, deși au fost, uh, au fost deja discutate, țin foarte strâns de regionalizare. Noi trebuie să mergem înainte pe terenul acesta. Trebuie, de exemplu, să revizuim reforma regionalizării uh, care, pe care a urmărit-o și domnul Preda foarte bine de aproape și care este unul din elementele fundamentale um, de care se leagă și problema Saharei Occidentale și să vedem care sunt intermediarii care ar putea să garanteze un proces de tranziție de pa- și de pace. E clar că uh, ar, există un germen în societatea marocană în uh, ceea ce privește partea de nord, de exemplu, pe care nu putem să, la care nu putem să rămânem uh, orbi. Avem de asemenea și în zona sud același, aceeași situație, deci contribuția pe care o putem ada, aduce noi, care a fost și obiectivul vizitei noastre, uh, e deci să colaborăm și să ajutăm la construirea unui parcurs care să permită pe de o parte la îmbunătățirea procesului de reformă și pe de altă parte la o colaborare care să fie uh, pe măsura așteptărilor și exigențelor impuse de către populație, de către populația Marocului. Aș vrea să subliniez în final că trebuie să fim conștienți că uh, clasa uh, guvernanților în Maroc este foarte conservatoare și uh, deci ar fi trebuie să înțelegem că suveranul este oarecum deasupra clasei politice și acest lucru a permis um, până acum guvernarea mai bună a situației, în ciuda problemelor pe care le avea societatea din Maroc. Mi se pare însă pozitivă um, vizita noastră, a fost o primă vizită a Comisiei AFET. Trebuie însă să ținem ochii uh, deschiși pentru că um, va trebui să mai uh, împingem în direcția uh, unei reforme care să nu se oprească aici. Thank you, Mr. Panzeri. Next is Miss Lalonde. Mulțumesc, doamna Lalonde de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus. A fost o misiune foarte interesantă, foarte bine condusă. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus domnul Preda Doar un bemol pe islamizare vreau să mai adaug. Înțeleg foarte bine dificultatea Marocului de a gestiona islamiștii, însă eu ca femeie care am fost în Maroc acum 15 ani și acum apoi a, mi s-a părut că schimbarea e evidentă. O islamizare a Marocului pe care o citeam uh, din partea ONG-urilor pe tema drepturilor femeilor primisem deja uh, informații cum că s-a făcut regrese enorme în ceea ce privește drepturile femeilor. E adevărat că ne-am întâlnit cu Ministrul Drepturilor Omului, care face parte din uh, PJD, deci un partid care răspunde, corespunde islamului politic și care este apropiat de frația musulmană. Ministrul Drepturilor Omului avea, mi-a făcut o impresie foarte bună când i s-a pus întrebarea despre căsătorile precoce în Maroc și după ce ne-a explicat că va face reforme și că eh, ei sunt împotrivă, eh, ne-a spus că există totuși foarte multe excepții și cum eh, problema se ascunde în detaliu, ne-a explicat după aceea că oamenii săraci în anumite colțuri ale Marocului au tendința să vrea să își căsătorească fetele tinere și așa mai departe. Noi suntem la Comisia pentru Drepturile Femeilor aici, însă mi se pare foarte grav ce am auzit. Trebuie să rămânem foarte vigiți și eu zic că marocanii, cel puțin guvernul Marocului, este conștient de problemă și face tot ce poate. E însă important să notăm că islamizarea e o realitate și că s-au făcut pași înapoi. Numărul de femei cu voal în Raba, în Gaza, în orașele foarte mari, e mult mai mare decât acum, decât acum câțiva ani. Deci eu sper să se poată face ceva. Apoi, terorismul, am văzut că între timp după Barcelona s-a descoperit că există o filieră marocană, marocanii fac un efort enorm, dar când am vorbit de migrație am spus că se primesc foarte mulți migranți din Africa subsahariană, și trebuie să rămânem foarte vigilenți și în legătură cu, după cum a zis și domnul Preda, um, legătură cu luptătorii din Irak și din Siria care se întorc în Maroc și încearcă să se întoarcă în uh, Maroc deci a fost foarte bine să constatăm să fie acum menționat un bemol, cel puțin în legătură cu situația femeilor, pentru că nu e vorba numai de Maroc aici, dar în orice caz, cum vorbim de Maroc, mi s-a părut important să pun acest bemol. Mulțumesc! Dragi colegi, avem cinci vorbitori, Șuicea, Panio, Nart, Sole și Buchner. Am uitat pe cineva? Nu este cazul. Atunci o să vă acord maxim 3 minute fiecare și următorul vorbitor e domnul Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, a fost o misiune foarte interesantă, cu o agendă foarte strânsă. Sunt de acord cu foarte multe puncte care s-au uh, menționat deja de către colegi. Aș fi vrut doar să subliniez anumite puncte. Am fost în Maroc într-un moment important pentru Maroc. Un moment în care criza era în desfășurare și este în continuare. Am fost într-o țară care își revendică rolul esențial în zona Magrebului și în zona, în vecinătatea sudică și ne-am dus la o țară care făcea eforturi uh, să-și introducă reforme politice și instituționale care să consolideze drumul către o democratizare a țării. Dar aș vrea să subliniez mai ales o impresie pe care am avut-o, după multele întâlniri pe care le-am avut cu diferiți miniștri um, și mai ales cu premierul, am, um, ne aflăm într-un moment foarte important pentru relațiile dintre UE și Maroc, mai ales uh, dacă ne uităm la sentința curții uh, de anul trecut cu privire la Sahara Occidentală, am putut constata însă la fața locului o oarecare dezamăgire din partea membrilor uh, guvernului despre felul în care Uniunea Europeană tratează Marocul. De exemplu, când am uh, întrebat Marocul, uh, când am întrebat premierul ce sentimente are față de Uniunea Europeană, el a recunoscut că Uniunea Europeană este un prieten cheie pentru Maroc, dar a spus că aștepta mai multe eforturi din partea europeană pentru ca să recunoască eforturile Marocului pe care acesta l-a făcut, mai ales în domeniul uh, securității și în domeniul migrației. De asemenea, ministrul Justiției a acceptat o grad uh, destul de ridicat de frustrare față de felul în care este tratat Marocul față de Uniunea Europeană. Deci are un rol Marocul, uh, Uniunea Europeană ca uh, portar într-un fel, dar și uh, Marocul este un portar pentru UE, este un actor principal uh, în lupta împotriva terorismului, dar se regretă lipsa de interes din partea Uniunii, care s-ar dori a fi mai uh, puternică, mai ales legată fiind de sentința Curții Europene de Justiție. Contează cum se va, cum se va implementa sentința Curții, dar aici eforturile trebuie să vină din ambele părți. Esențial ar fi să se obțină acordul populației din vestul Saharei, să se respecte principiile din sentință, incluzând aici principiul autodeterminării. Trebuie să vedem cum putem îmbunătăți relațiile noastre cu un partener atât de important precum Marocul și închei spunând că poate nu e cea mai bună cale să îmbunătățești relațiile când Marocul nu a acreditat încă noul nostru trimis în Maroc. Nu este un semn foarte bun și mi se pare că nu merge în direcția bună în orice caz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sole. Doamna Suicea. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc pe scurt. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc uh, domnului uh, colegului nostru pentru că a condus delegația. O delegație foarte bună împreună cu uh, Droi, cu domnul Panțeri și cu un membru de la FAM care a fost foarte util în prezența noastră la problemele pe care le are Marocul. Ideea a fost să îmbunătățim dialogul politic și în același timp, după cum ați auzit, am avut mai multe întâlniri la nivel înalt Ceea ce aș dori eu să subliniez este lupta împotriva radicalizării, care pentru mine a fost un element cheie, migrația, aspectele de gen. Nu ne-am întâlnit cu nimeni într-o poziție înaltă care să fie femeie. Numai uh, staful administrativ erau femei. Nici o femeie n-am văzut în funcții de conducere, ceea ce e o evidentă problemă. Ceea ce pot eu să concluzionez după reuniunea aceasta e că să spui că faci reforme e una și să-i pui în aplicare reformele e altceva. Cred că ei fac tot ce pot pentru ca să ajungă în direcția care trebuie, însă în legătură cu sentința Curții de Justiție, după cum a spus și colegul meu, se încearcă găsirea unei opțiuni uh, pentru a implementa sentința, dar e o mare problemă în opinia publică. Nu va fi ușor să se implementeze această sentință a Curții Europene de Justiție. Mă bucur să îl întâlnim pe ministrul de externe aici în Comisia AFET și vom putea să continuăm un schimb de opinii pe subiectul acesta mai târziu. Mulțumesc, Dubravka. Domnul Pahniu are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte rapide. În primul rând vreau să vă spun că ne-am întâlnit cu autorități politice marocane de înalt nivel, ceea ce e foarte important, zic eu, în cadrul uh, primei vizite a Comisiei AFET în Parlamentul, din Parlamentul European. Însă acum de câțiva ani pot spune că particip la reuniunile de parteneriat cu prietenii mei uh, din Maroc, prietenii noștri, și e prima dată că resimt din partea autorităților uh, marocane un fel de frustrare. Avem senzația și ne spun și deschis că nu sunt recunoscuți la locul care li se cuvine din, de către Europa și de către ceea ce reprezintă Europa. Nu numai noi, Parlamentul European, ci Comisia Europeană, Consiliul, în general. Prin uh, intermediul a trei politici, mai ales. Prima, migrația, după cum a spus-o Cristian Preda, Marocul a devenit o țară de destinație. Marocul trebuie să facă față unui flux uh, important uh, în ultimii ani uh, de migrație subsahariană și nu este gata și de fapt acest flux nu se va încheia. Deci trebuie noi, Europa, să examinăm cu mare atenție ce se întâmplă pentru a nu destabiliza o țară atât de importantă precum Marocul în contextul politic și economic pe care îl uh, reprezintă în Africa. Deci trebuie să examinăm cu mare atenție parteneriatul și uh, mai ales în lumina migrației. Trebuie în același timp să examinăm cu mai multă atenție și parteneriatul nostru cu privire la prevenirea radicalizării. Pentru că locul religiei în societatea marocană, incluzând aici islamul în societatea europeană, printr-un, printr-o cale de mijloc pe care um, și-o, și-a ales-o Marocul, trebuie să fie o preocupare a noastră. Islamul politic um, nu este o opțiune și islamizarea societății europene trebuie să fie evitată cu orice preț, așa cum am văzut-o, de exemplu, cu excesele pe care le-am uh, urmărit în ultima vreme și pe care le-am uh, deplâns la Barcelona în vara aceasta. Deci, trebuie să continuăm uh, cu lupta împotriva terorismului și să dezvoltăm parteneriatul nostru între Uniunea Europeană și Marocul pe această linie. Trebuie și să dezvoltăm, după părerea mea, parteneriatul uh, și cooperarea cu Marocul pe subiecte uh, economice și sociale. Creșterea economică insuficientă, dar și accesul uh, insuficient la serviciile publice, protecția socială, reducerea inegalităților între regiuni, așa cum uh, putem să constatăm uh, că este nevoie și la politica de vecinătate și cum încercăm să o facem, trebuie să mai răspundem la anumite așteptări ale Marocului. Mulțumesc, domnule Paniu, și acum aș dori să dau cuvântul în final la doi colegi care uh, nu, care n-au fost în misiunea aceasta, dar care vor să spună ceva, domnul Nart și domnul Buchner. Javier Nart, mai întâi, mulțumesc. Marocul este cu siguranță cea mai bună țară în Africa de Nord pentru, din punct de vedere al dezvoltării, dar are probleme foarte mari. Când spunem că mergem în vizită la politicienii marocani, trebuie să știm că o mare parte din politica marocană este controlată de uh, rege prin ministere. Importante sunt ministrul, ministerele de, pentru religie, pentru interne, externe, dar regele Marocului nu este numai, de fapt, un rege pur și simplu, ci este, până la urmă, capul acestei, acestei țări. Este liderul și are un rol și tehnocrat. Cea mai mare avere din Maroc se regăsește mâinile dinastiei regelui Marocului. Există reforme care se fac, dar sunt reforme estetice mai degrabă. Și avem aici două probleme. În primul rând, tineretul care se află în afara sistemului și care trăiește la margine și, în al doilea rând, islamismul pe care unii îl numesc moderat, dar care, de fapt, este un islamism mult mai acut, mult mai uh, axat pe altceva decât uh, spiritualitate și, uh, și dreptate. Dacă vedem că o mare parte din teroriștii din ultima vreme au fost născuți în Maroc sau au trăit acolo, trebuie să luăm măsuri, nu putem să închidem ochii. Sunt foarte mulți care vin din Maroc, din Irak, sau care trăiesc în Maroc și vin din Irak. E foarte important să spunem însă, în același timp, că a rămas cea mai bună țară din Africa de Nord, este cea mai importantă țară pentru stabilitatea noastră în uh, Nordul Africii, pentru lupta noastră împotriva migrației. Trebuie să vedem și punctele pozitive. Dar nu putem să vedem aici numai uh, reformele estetice. Și uh, să nu uităm că sistemul până la urmă este unul uh, schizofren pentru că se află numai în mâinile unora, ceea ce e valabil și pentru puterea economică. Parlamentul European, uh, Uniunea Europeană, Spania, Franța trebuie să își găsească o poziție realistă. Sigur că avem o înțelegere foarte mare pentru uh, regiune, se fac multe declarații care de multe ori sunt doar declarații frumoase, dar n-au nimic de a face cu uh, sâmburele problemei, care este câteodată mult mai rău pentru Europa decât pentru Maroc. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că nu merită să ne ascundem după degete. Dar aș mai repeta încă o dată, realismul care se impune în relațiile cu o țară atât de importantă pentru Europa, pentru întreaga Europa, nu numai pentru Spania, e un lucru esențial și uh, realismul pragmatic nu trebuie să fie pierdut. Trebuie să-l aplicăm însă și cu Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Naci. Acum, în final, domnul Buchner, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu mă minunez că la toate rapoartele de care vorbim, încălcarea drepturilor omului din uh, Sahara Occidentală nu sunt discutate. E clar, s-a vorbit de încălcarea drepturilor omului în uh, interiorul Maracului, dar cele din Sahara Occidentală sunt de o brutalitate cum nu putem să ne imaginăm, în care foarte mulți nici nu au supraviețuit torturii. Eu cred că noi, Europa, nu trebuie să închidem ochii în fața atrocităților acestora și vreau să vă atrag atenția că Comisia Europeană a spus foarte deschis că dorește ca sentința Curții Europene de Justiție să uh, fie evitată cât se poate pentru că se fac afaceri foarte bune. Eu zic că aici am putea totuși să mai ne respectăm principiile un pic mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! dragi colegi, pentru contribuții. Nu văd nicio altă cerere de cuvânt, deci aș vrea să trecem la punctul 15 și aș vrea să salut atunci pe domnul uh, Alexander Rondos, reprezentantul special al Uniunii pentru Cornul Africii și aș vrea să rog să vină în față. Respect. It's almost sundown and smoking. so, thank you. So, dear colleagues, I must say it's a real pleasure for Dragi colegi, vreau să vă spun că este o mare plăcere pentru mine să salut pe Alexander Rondos, Cali Spera, bună ziua! L-am întâlnit pe domnul Rondos acum trei săptămâni în misiunea noastră electorală în Kenya. Dânsul este reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii. Domnul Rondos a servit în această poziție de șase ani și suntem foarte bucuroși să putem avea un schimb de opinii cu dumneavoastră astăzi pentru ca să discutăm despre provocările din regiunea aceasta atât de interesantă. Vreau să vă amintesc că dumneavoastră acoperit Somalia, Sudanul, Sudanul de Sud, Etiopia, Kenya, Uganda, dar și Djibouti-ul și Eritrea. Motivul pentru care m-am gândit că este o idee bună să-l invităm pe domnul Rondos este pentru că dumnealui a vorbit cu noi uh, acum un eveniment, uh, la un eveniment acum, înainte de alegeri despre numărul enorm de provocări din regiune, despre conflictele interne în Somalia, Sudanul de Sud și uh, Sudan care au consecințe foarte grave, destabilizante pe regiune foarte mult timp, Kenya, de exemplu, a fost uh, o țară care trimitea cei mai mulți refugiați. Există și dispute de uh, graniță între Djibouti și Eritrea și Sudan și Eritrea și o zonă de conflict din Yemen în care avem din ce în ce mai multe tensiuni cu uh, riscul de radicalizare și alte multe provocări. provocări pe care le întâlnim în Hornul Africii, în Cornul Africii. Domnule Rondos, ne interesează părerea dumneavoastră despre aceste provocări, dar poate și uh, câteva relatări despre, pro, despre evoluții pozitive. Eu chiar cred că noi, ca Uniunea Europeană, ar trebui să acordăm mai multă atenție acestei părți a lumii. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you, David. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, David. A fost o mare plăcere să vă văd la Nairobi cu mai mulți colegi înainte de alegeri și, de asemenea, e o mare plăcere pentru mine să fiu astăzi aici pentru a face schimb de vederi cu dumneavoastră. Așa cum i-am spus atunci lui David și colegilor lui, ceilalți uh, parlamentari, eu sunt uh, reprezentantul special al Uniunii Europene, deci al întregii Uniunii Europene, inclusiv al Parlamentului European. Deci, uh, întotdeauna mă bucur să fiu la dispoziția dumneavoastră. O să încerc să am o prezentare telegrafică, astfel încât să avem apoi ocazia să discutăm. Sunt sigur că aveți multe întrebări, sau cel puțin sper că aveți multe întrebări, pentru că astfel uh, voi putea și eu să reflectez mai bine la, asupra problemelor. Să încep cu câteva observații despre această regiune. Ați descris uh, controlul geografic al mandatului meu. Eu și colegii mei la SAE colaborăm strâns cu DEFCO și privim lucrurile pe trei niveluri. Există o serie de cărți de țări, este, există relații între țări și apoi există regiunea care este situată într-un uh, peisaj uh, strategic mai amplu. Și toate acestea sunt interconectate. Provocarea este că acest, uh, această regiune este foarte fragilă, la sudul unei alte regiuni foarte fragile și deci toate lucrurile sunt interconectate și e important să nu uităm acest lucru. Vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Dacă nu acordăm atenție acestei regiuni, atunci uh, se va întoarce și ne va um, ataca atunci când ne așteptăm mai puțin. 12 uh, milioane de oameni locuiesc în această regiune Um, problemele de guvernanță, de deschidere a societăților sunt, uh, dintr-un punct de vedere, o mare provocare. Și spun asta pentru că nu mă gândesc doar la mm, democratizare clasică și la legeri curate, ci întrebarea este, dezvoltă această regiune instituțiile care să poată absorbi uh, efectul seismic uh, al dezacordurilor. Asta e provocarea cu care se confruntă aceste regiune și în anumite țări lucrurile merg în direcția bună, în alte țări lucrurile stagnează și dacă mergi ca în zone ca Sudanul de Sud, situația e catastrofală din toate punctele de vedere, instituțional, uman, politic. În această regiune, uh, și mă bucur de aceea că discutăm în acest moment oportun, uh, și au confluență mai multe presiuni interne și impactul unui efect extern asupra regiunii, și anume uh, efectele altercațiilor din, din golf. Și o să revin la acest subiect în câteva minute, dar vă rog să uh, aveți în minte acest flux uh, constant de influențe și contrainfluențe. Problemele din această regiune sunt de mai multe feluri. Economia. Există o explozie demografică și Întrebarea este dacă creșterea economică și gestiunea redistribuirii beneficiilor acestei creșteri ajung la această populație în expansiune. expansiune. E aproape o problemă matematică. Cum uh, facem față în mod colectiv acestei provocări? Cei care simt că nu sunt uh, de partea beneficiarilor fac uh, unul din două lucruri. Fie uh, Eh, migrează mental, deci eh, loialitatea lor se schimbă, însemnând că statul nu este uh, furnizorul de ultim resort pentru a menține loialitatea cetățenilor, chestiune care ține de gestiunea politică, sau migrează fizic. Și pentru că Republica Centrafricană și Sudanul nu sunt cele mai grozave locuri, o iau spre nord și acest joc abia a început. Trebuie să ținem minte acest lucru. Nu vreau să vă alarmez, dar trebuie să fim foarte realiști. Nu putem să ne limităm la platitudini și la mici proiecte în, în diverse sate. Mă bucur că colegii de la DEVCO fac o muncă foarte serioasă pentru a încerca să abordeze această problemă. Este o provocare majoră. Și fie că vorbim de Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan, Sudanul de Sud, Djibouti, Kenya, Uganda, deși um, adevăratul corn al Africii sunt primele țări pe care le-am menționat. E bine, situația politică um, este un fel de uh, ghivece nesatisfăcător de, de gestiune politică Sigur că e ușor să dăm vina pe anumite regimuri. Mai degrabă ar fi bine să ne întrebăm cum uh, începem să rezolvăm aceste probleme. De aceea am spus mai repede, democrația per se trebuie, în, într-o astfel de regime, să fie precedată de o înțelegere politică și de un uh, de o structură instituțională capabilă să gestioneze diferențele, um, dezacordurile, indiferent de natura acestora. Pentru că dacă nu, vedem problemele serioase din Sudan, Sudanul de Sud, Somalia, probleme care s-au manifestat în, în mod letal. Ceea ce ne duce la probleme de securitate. Foarte pe scurt aș vrea să vorbesc de o problemă importantă. Acum că v-am uh, creat o perspectivă de ansamblu acestei regiuni și a modificărilor, a evoluțiilor. Vreau să vă atrag atenția asupra impactului evenimentelor din golf și vreau să vă, să vă rog să gândiți geostrategic aici, într-un context mai larg. Această regiune de la coasta uh, estică a Africei până la Marea Roșie, până la Egipt. E vorba de 30-40 de kilometri distanță de Yemen și de ceea ce se întâmplă pe Marea Roșie. Și uh, din punct de vedere istoric, legăturile uh, existau acolo cu mult înainte să apară legăturile cu Europa. Deci trebuie să înțelegem că noi suntem uh, ultimii sosiți, cei mai recenți sosiți în zonă. Vedem acum uh, reemergența unui interes uh, străvechi din Golf. Și anumiți omologi africani spun că e o nouă luptă pentru Africa, numai că nu vine din partea omului alb Trebuie să ne gândim ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă acest lucru pentru aceste țări. Știm că ele au un sistem guvernamental fragil. Cum se descurcă? Ce fac? Deci ce se întâmplă în momentul de față acolo? Din perspectiva mandatului meu în această regiune, eu cred că uh, înainte de ultimele neînțelegeri între membrii uh, Consiliului de Cooperare al Golfului împotriva Qatarului. Din partea Yemenului, în ultimii 5-6 ani, a crescut interesul securității pe flancul vestic al Golfului. Așa mi s-a explicat situația. Bun, înțelegem acest lucru. Noi în Europa nu avem un monopol asupra politicii de vecinătate și ei au dreptul la astfel de politică. Întrebarea mea este, este vorba de um, vecinătate, o vecinătate limitată sau putem să intrăm într-un dialog între Europa, statele din Golf și întreaga regiune? Pentru că dacă nu, suntem într-o cursă, pentru că investițiile noastre sunt enorme și interesele sunt chiar mai mari decât investițiile noastre în cornul Africii. Acum, întrebarea este dacă aceste țări care se simt presiunea de a se alia, de a se alătura unei alianțe. Nu e prima dată. Mulți dintre noi venim din țări care ne aducem aminte că țările noastre au fost uh, chemate, dacă nu presate, să se alăture unei alianțe în ultimele două decenii. Și aceste țări din estul Africii și din cornul Africii intră sub o presiune similară. Și ele trebuie să decidă acum dacă uh, se alătură unei părți sau alteia și care este costul pentru echilibrul lor intern dacă o fac. Pentru că să nu uităm, aceste țări sunt fie predominant musulmane sau au uh, o populații mixte, comunități mixte musulmane creștine. Deci există um, fracturi uh, potențial uh, adânci care ar putea să fie um, agravate în urma unei decizii sau alteia. Și există și o altă tentație, așa cum mi-a spus un șef de stat, da, dar dacă ne ofer mult, oferă mulți bani și noi suntem săraci, ce facem? Și atunci întrebarea este, bun, și atunci cât de ieftin vă vindeți? Cel puțin asta este discuția pe care am avut-o eu cu câțiva șef de stat Faptul că există un reprezentant special al Uniunii Europene, nu mai există nimeni care are mandatul pe care îl am eu, ceea ce înseamnă că în decursul a câtorva ani a fost un privilegiu să văd că liderii acestor țări simt că pot să se îndrepte către Uniunea Europeană și să ceară um, un sfat din punct de vedere politic. Nu uh, au cu cine să vorbească cu altcineva. E un activ foarte important acesta. Um, în ce măsură folosim acest activ așa cum trebuie, sigur că um, asta ține de cât de bine pot să-mi fac eu meseria și sper că mă pot baza și pe consilierea dumneavoastră. Și acum, există aceste tensiuni care riscă să alimenteze tendințele din această regiune și din cadrul țărilor. Și atunci, cum reușim să ținem sub control situația? Un răspuns imediat ar fi, bun, mergeți și vorbiți cu ei. Um, Oameni din Europa îmi spun acest lucru și cei de acolo îmi spun acest lucru, dar răspunsul meu este, bun, dar nu, eu nu sunt sigur că uh, asta rezolvă problema, pentru că această regiune trebuie văzut cum poate să gestioneze mai bine resursele. Așadar, haideți să trec la niște chestiuni concrete. Despre ce e vorba? Somalia, o țară care, mulțumită susținerii dumneavoastră, prin investiții foarte serioase, financiare, în operații de securitate, uh, Somalia acum scoate capul din apă, dar nu a ajuns încă în port. Acum uh, trece printr-o furtună foarte dificilă pentru că își dau seama dintr-o dată că sunt presați să se alăture unei părți sau alteia într-o dispută pe care nu o consideră a lor, dar trebuie să facă o alegere. E important acest lucru și Trebuie să ne asigurăm că proiectul Somaliei nu uh, se um, destramă. E un, uh, o furtună politică prin care trecem acum. Eritrea și-a făcut alegerea. Eritrea este o țară greu de înțeles și nu e foarte clar cum vor evolua lucrurile. Etiopia um, e suficient de mare pentru a gestiona o varietate de relații și Sudanul uh, este precaut uh, cu relațiile vechi din multe părți ale Golfului. Djibouti, așa cum a spus și președintele, a uh, luat o departe, dar foarte delicat și în cazul Somaliei alegerea este clară pentru Arabia Saudită și Emirate. Și cred că în continuare suntem în procesul de a încerca să ne dăm seama ce, se va, ce s-ar putea întâmpla. Ce trebuie să ținem minte? Coasta estică a Africii uh, Uh, de-a lungul Mării Roșii și în sud este militarizată uh, la un nivel fără precedent. Deci partea vestică a Mării Roșii este um, atrasă într-o criză militarizată din Golf, uh, prin Yemen. Și avem astfel o creștere a crizei de securitate. Pentru că pe rând toate porturile sunt uh, achiziționate și toate sunt transformate în baze militare. Și care sunt implicațiile? Adresez așa întrebare pentru că încă n-am răspunsul. Dar realitatea este clară, există o militarizare a zonei. Și asta într-un moment în care multe dintre țări au nevoie disperată de mai multe investiții, dar ce fel de investiții și care sunt termenii care vor fi, la care vor fi supuse aceste investiții. Și apoi această competiție pentru declararea um, unei uh, alianțe, care este costul acesteia? Am văzut uh, în ultimii ani un fenomen uh, care a crescut foarte mult și anume uh, sosirea salafismului wahabist în această regiune. De ce menționez acest lucru? Eu nu sunt musulman și sunt reprezentant al Uniunii Europene într-o regiune care a fost cunoscută pentru diversitatea populațiilor și crezurilor sale și nevoia de coexistență. Emergența unei credințe, unei confesiuni care începe să practice ceva fără precedent în exclusivitatea sa. Începem să vedem o coroziune a posibilităților de coexistență. Loialitățile și identitățile încep să se schimbe. Și nu trebuie să vă spun uh, încotro merg lucrurile. E o problemă reală. Oamenii încearcă să fie po- politicoși, vorbesc despre tot felul de eufemisme, extremism violent. Eu vă spun că are rost o radicalizare a populațiilor care încep să spună că loialitățile lor față de altceva decât statul postcolonial al Africii, e bine că iau o altă loialitate. Asta e o problemă gravă. Am discutat acest lucru cu liderii de acolo, cu oameni din toate nivelurile societății și e foarte clar că um, se simte o anxietate și uh, aceasta intră în problema mai largă a economiei politice, pentru că banii vin din afară, dar radicalizarea, radic, um, cei radicali uh, a, încep să a, uh, fie autosustenabili din punct de vedere economic. Și astfel revin la întrebarea fundamentală. Avem uh, și anume că trebuie să avem în vedere instituția pluralismului înainte să ne gândim la orice altceva. Pentru că în momentul de față lucrurile sunt, uh, merg în direcția opusă. Și dacă avem aceste trei elemente, trebuie să vedem cum se poate gestiona situația. care sunt provocările pe care eu le discut cu omologii din regiune în numele dumneavoastră. 1. Marea Roșie. Marea Roșie a devenit o problemă. Ce înseamnă pentru noi în Europa acest lucru? O Mare Roșie militarizată care nu este sigură este uh, o zonă de posibil ambuteiaj care poate să controleze sau să blocheze peste 60% din comerțul nostru. La doilea rând, râul Nil, celălalt mare, ma, cealaltă mare arteră uh, de apă, care o, a devenit o sursă de diferende între Egipt, uh, Sudan, Etiopia și înspre sud. Uh, Datorită situației actuale din Golf, vedem uh, mult mai mult activism în jurul Nilului. Egiptul a devenit mai activ, înțelegem de ce, sunt uh, îngrijorați de gestiunea apelor Nilului. Dar și țările din, uh, din Amonte spun că și ele au dreptul să folosească mai mult din apă pentru dezvoltarea lor. În al treilea rând, migrația. Să nu uităm că deși pe noi ne îngrijorează migrația către Europa, migrația are loc în această regiune tot timpul la un nivel foarte amplu. Oamenii trăiesc uh, și se mișcă către zone unde viața este tot mai, condițiile de viață sunt tot mai dificile um, și noi uh, vărsăm foarte mulți bani în regiune pentru diverse um, din diverse motive, inclusiv umanitare și interese economice. Și senzația mea este că suntem uh, ca în fața unui baraj care e gata să se rupă. Pentru că numărul de oameni care intră în această regiune depășește foarte mult capacitatea economică a zonei și trebuie să vedem ce putem să facem pentru a schimba situația. Apoi, frontierele. E o regiune unde problema frontierelor din vremea colonială nu este soluționată. De asemenea, au resurse naturale și sunt populate adesea de grupuri care sunt destul de marginalizate. E o problemă politică, avem un rol major de jucat pentru că noi, Uniunea Europeană, avem multă experiență în uh, crearea de frontiere care să poată fi mai bine gestionate. Vorbeam de radicalizare și dați-mi voie să închei spunând că n-aș vrea să vă dau impresia că suntem alarmați și ne întrebăm ce ar trebui să se facă fără să avem idee de ce ar trebui fie, să fie făcut. Nu, noi nu suntem plătiți să fim spectatori, noi suntem plătiți să reprezentăm anumite interese. Interesele Uniunii Europene sunt în joc. Cum procedăm? Cum enunțăm prioritățile? Odată, din cauza disonanței interne la nivel european, este esențial să rămânem angajați la același nivel și eventual să încercăm să promovăm reconcilierea internă, pentru că conflictele interne tind să depășească frontierele în ultimă instanță acolo. Sudanul de Sud e exemplul emblematic, a fost Somalia cu 10 ani în urmă. Și putem găsi și alte exemple în acest sens. Apoi, numărul 2. Aici avem, de fapt, un avantaj comparativ. Putem să contribuim la integrarea regională. Regiunea începe să înțeleagă ea însăși că dacă nu merge pe calea integrării și cooperării, o să fie sfâșiată. Va fi un cadavru din care prădătorii o să culeagă bucăți știu acest lucru și noi trebuie să sprijinim această integrare. Și la asta ne pricepem. Avem propria noastră experiență la nivelul Uniunii Europene. Apoi, trebuie să găsim o posibilitate de a transforma dialogul surzilor într-un dialog constructiv de țările din Golf și această regiune. Pentru că e de dorit să fie o, rela- o relație mai productivă între cele două entități și avem și noi un rol de jucat în acest sens. Am spus-o clar, tot timpul suntem gata să ajutăm. Și am să mă opresc aici, mulțumindu-vă pentru atenție și pentru că m-ați lăsat să vorbesc atât de mult. Domnule președinte, vă rog. Mulțumim, Alex. O prezentare extraordinar de interesantă. și ne-ai ajutat să înțelegem puțin mai bine ce se, ce se întâmplă acolo. Mai avem o jumătate de oră pentru discuții. Dau cuvântul uh, primului vorbitor din partea PPE, domnul Michael Galler. Uh, mulțumesc că ați venit încă o dată alături de noi, uh, după cum a spus și domnul președinte. Totdeauna extrem, extrem de interesant să aflăm astfel de informații. Însă mi se pare că ați devenit de la ultima întâlnire și până acum cumva mai uh, meditativ, mai tinde să filozofați mai mult pe marginea uh, numeroaselor probleme pe care le-ați prezentat. Consider că e important că ne-ați uh, reamintit de cât de importantă este această regiune, pentru că Noi eh, tindem să fim distrași de vecinătatea imediată, dinspre est și sud. Și tinde uneori să ne scape impactul pe care l-au vecinii vecinilor. De aceea e bine că ați venit astăzi alături de noi. Vorbeați de această militarizare a Mării Roșii, port cu port. Întrebarea mea e cine le militarizează? Statele din regiune sau uh, vorbeați de anumite lor de poziții care sunt impuse protagoniștilor din regiune, trebuie să accepte prezența unor trupe străine, unor nave străine în porturile din, din zonă. Și ce uh, forțe armate sunt prezente acolo? Uh, ați putea pune puțin punctul pe ei să știm exact. În Sudan, la Port Sudan sunt uh, prezenți ăștia, în Djibouti, acolo, în Porta Sava, alții, la aeroportul din Somalia, de, de lângă Mogadishu sunt unii, în Mogadishu propriu zis alții, să vedem cine și ce vrea, cine e prezent acolo și ce dorește. Le răspundeți direct sau la mai multe întrebări? Eventual să răspundeți la fiecare, punct cu punct? Hmm. Probabil am devenit mai meditativ și mai filozof, de-aia mi s-a albit și părul. Însă să ne uităm la, la lista concretă. Masaua nu e clar, dar înțeleg că emiratezii sunt interesați. Mai la nord, Port Sudan e controlat de Sudan, dar există discuții despre investiții suplimentare. Asab, care este portul sudic al Eritrei, la nord de Djibouti. Acolo are, au o bază Emiratele Arabe Unite. În Djibouti, toată lumea e în Djibouti. Statele Unite au prezență acolo, Franța are o prezență acolo, însă cea mai semnificativă prezență e cea chineză, cu investiție masivă în regiune. Și trebuie să ne întrebăm puțin care sunt și planurile Chinei, însă e o investiție de proporții și la fel și Arabia Saudită a venit uh, constituie bază. Apoi în Somaliland, Berbera, sunt tot Emiratele Arabe Unite. Se discută construirea unei baze militare acolo, dar nu e clar ce trupe vor fi staționate în zonă. Portul Bosaso din Puntland a fost uh, lăsat în mâinile emiratezilor. Mogadishu e controlat de turci. Mogadishu e un port turcesc. Chismaiu mai spre sud, uh, încă nu se știe exact cine îl controlează, însă sunt discuții în prezent. Tot probabil ceva firme emirateze îl vor controla. Întâi vin, vine comerțul și apoi treptat militarizare. Componenta de securitate devine vizibilă imediat. Uitați-vă la Etiopia, 100 de milioane de populație fără acces la mare. Comerțul lor către mare merge doar prin Djibouti. Etiopia, prin urmare, consideră această chestiune ca una securitar, securitară și prioritară în același timp. De aceea vorbeam și eu de internaționala problemei, problemei securității. Sper că am, am reușit să vă ofer un tablou mai detaliat. Din partea Socialiștilor și Democraților, domnul Panzeri, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Ar fi multe lucruri de zis, dar uh, o să fac, uh, o să vă pun trei întrebări scurte. În legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră despre o regiune a Africii foarte instabilă, aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă mai ales factorii externi sau factorii interni de stabilitate sunt cei care sunt uh, dominanți, având în vedere elementele care au reieșit din uh, problemă islamului politic și alte probleme la care v-ați referit dumneavoastră, care țin de țările din regiune și de rolul lor în economia mondială, conflictele regionale și rolul puterilor uh, internaționale și a puterii internaționale militare, este clar că trebuie redefinit. Întrebarea pe care vă pun eu este ca să înțeleg mai bine care sunt reperele despre care vorbim, care sunt, uh, știm, care sunt relațiile dintre țări, dar nu vorbim foarte clar dacă factorii de stabilitate stabilitate și de instabilitate sunt externi sau interni și dacă acest factor trebuie să fie discutat până la urmă și în cadrul Uniunii Europene pentru a ști pe ce care să o luăm. A doua observație pe care vreau să o fac este că dumneavoastră ați vorbit, cred mai degrabă ați întrebat retoric, ce trebuie să facem noi ca Uniunea Europeană. Eu însă vreau să vă întreb da, pentru că avem uh, totuși câteva dificultăți de intervenție, având în vedere faptul că ne e greu să Uh, avem un proiect coerent, pentru că sunt interese foarte diferite care nu permit o viziune comună a Uniunii. Și în final, dumneavoastră spuneați, vorbind despre baza militară pe care a inițiat-o a lansat-o China. China este o problemă. Eu văd din ce în ce mai mult în poveștile în care este implicată Europa și imigrația va fi nevoie să invităm întotdeauna și această mare putere în, la masa de negocieri, pentru că este un factor foarte important de instabilitate și nu de dezvoltare, uh, din păcate. Deci e vorba de prezență necesară din partea Chinei, pentru că foarte multe uh, probleme vin de la caracteristicile instabilității pe care le aduce această putere pe continentul african. Mulțumesc. Alex? Yeah, it's not just us, and I think... Nu e vorba doar de noi. Ar fi o iluzie să ne închipim că suntem singurii care încercăm să rezolvăm probleme. Problema e că nu sunt doar chestiuni stringente în regiunea propriu-zisă. Problema e că comunitatea internațională are alte lucruri în minte. Din perspectivă transatlantică, nu e foarte clar care e direcția actuală. Și nici cei din regiune nu înțeleg uh, care ar fi intențiile Statelor Unite în prezent. Și asta e important. Apoi, golful, zona golfului e profund divizată. Nu avem un singur interlocutor acolo. Apoi, China. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Trebuie să discutăm și cu chinezii. Chiar dacă unele dintre discuții ar putea să fie, bine, în contradictoriu, dacă sunt uh, diferende, nu contează, trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm. Eu consider că trebuie să găsim soluții, să deschidem porți de dialog. Suntem eficienți dacă știm clar care ne sunt interesele și obiectivele. Altfel, ne pierdem în detalii și regiunea se mistuie în flăcări în jurul nostru. Deci sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Însă oamenii nu prea pot să se concentreze pe o problemă multă vreme, tind să o scape din vedere. În această regiune, din cauza lucrurilor pe care vi le-am pomenit, Uniunea Europeană e văzută ca singura realitate constantă. De aceea se întorc spre noi în momentele de incertitudine ridicată. E o provocare și o răspundere suplimentară care ne revine, dar trebuie să fim la înălțime. Însă am înțeles perfect ce vreți să spuneți și sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Tanac, mulțumesc, domnule președinte. O plăcere să, să te revăd, Alexander. Ultima dată când ne-am văzut, tocmai fusese și desemnat ca reprezentant special în regiune și în decembrie acestui an, iată, vor fi 5 ani de la prezentarea raportului meu, ultimul nostru raport din Cornul Africii. L-am recitit propriul raport, acum vreo oră și ceva, și am observat că majoritatea recomandărilor și sugestiilor făcute de mele, mine încă nu au fost rezolvate sau încă nu li s-a dat curs. Vorbeam și eu acolo de salafism, vorbeam de probleme puse de schimbări de climă Am fost în zonă și m-am am întâlnit uh, și cu un prim-ministru din Macedonia și la o distanță de 5.000 de kilometri, ambii prim-ministri din Cornul Africii și din uh, Macedonia vorbeau de influxul salafist care radicalizează tinerii suniți în zone care tradițional erau mai curând sufite, mai laice. E o problemă care, iată, ne bântuie de multă vreme. Vorbeai de zona Golfului, despre disputele vis-a-vis de frăția musulmană, Qatar și Arabia Saudită. Sunt interese divergente de ordin geopolitic în, în zona Cornului Africii, dar mai e o componentă pe care ne-am menționat Brexitul. Ce crezi că o să se întâmple cu misiunea Atalanta? o poveste anumită de succes a Serviciului European de Acțiune Externă și a politicii externe europene în materie de combatere a pirateriei. Știm ce au făcut britanicii, ce au făcut forțele navale ale Marii Britanii în, în zonă. Eu sugeram că centrul operațional ar trebui să rămână în Regatul Unit, chiar și după Brexit. Ai putea să te referi la acest lucru? Apoi, în ceea ce privește Somaliland, se spune că probabil unul dintre motivele pentru care ei au uh, sprijinit poziția saudiților e acela că Arabia Saudită are o influență imensă în Liga Arabă și atunci dacă se împrietenesc cu Arabia Saudită, li se va oferi și lor posibilitatea de a se alătura Ligii Arabe, așa cum uh, li s-a oferit posibilitatea Somaliei, care nu este o țară arabă. Însă, în ultima instanță, ei rămân un pol de stabilitate și moderație și au dreptul să-și decide propriul destin. Nu știu cum uh, Somalia va putea fi reconstituită ca stat unitar. Au avut de, de suferit foarte mult și de pe urmea foametei în ultimele luni și mă întreb ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația din acest punct de vedere. Tot în raportul meu menționam și chestiunea integrării regionale, am recomandat să se facă mai mult în materie de infrastructură, cooperare economică, infrastructură. Mă întreb dacă s-a întâmplat ceva în ultimii cinci ani, de la raportul meu și până acum, pentru că, sincer să fiu, n-am, n-am avut vești bune. Apoi s-a vorbit de portul Berbera și preluarea acestuia de către Emiratele Arabe Unite, militarizarea acestui port mă îngrijorează. Și apoi Djibouti, China, intră masiv nu ne-ai spus că Japonia are de ani de zile o prezență masivă acolo, însă ideea ca China și Japonia să aibă baze militare la un kilometru distanță una de alta nu e deosebit de încântătoare. Alexander, te rog. Să încep cu Atalanta. Atalanta a avut rezultate excepționale. Problema nu mai e una pirateriei, E o chestiune de securitate maritimă în Golful Aden și în partea occidentală a Oceanului Indian, pentru că aici se regăsește tot traficul dintre Yemen și Somaliland și Somalia. Se face și trafic de droguri în zonă, din porturi aflate mult mai la est, în Oceanul Indian. Oricum, în opinia mea, trebuie să privim securitatea maritimă într-un context mai larg. Atalanta ne-a oferit o platformă remarcabilă pentru a lansa nu doar operațiile, pentru a asigura o prezență în zonă, pentru că insecuritatea e maritimă, dar și terestră și trebuie să ne concentrăm pe aceste componente. Acum, ce vor să facă statele membre în acest punct de vedere, eu nu pot să vă spun, însă ceva trebuie făcut categoric. Dacă uh, ne scapă acest lucru din vedere, prețul de plătit va fi mare. În ceea ce privește Somalilandul, da, am avut discuții. Nu cred că Arabia Saudită va încuraja uh, o, o astfel de secesiune în zonă, însă Somaliland pare să-și fi ales drumul propriu. EGAD încă este activ, există o dezbatere acolo vis-a-vis -vis de priorități, discuții stârnite de evoluții recente, pentru că ei sunt instituția care ar trebui să asigure integrare și cooperare politică în regiune. Cred că acolo lucrurile încep să se accelereze și o să-i pomenim mai des. A fost deosebit de eficienți în Somalia, în, în direcția constituirii statului federal și în, în ceea ce privește Djibouti, da, ai, ai dreptate, o diversitate incredibilă de interese, toate acolo pe câțiva kilometri pătrați. Nu știu ce o să se întâmple în caz de conflict. Din partea ALDE, domnul Nart. Dați-mi voie, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această prezentare remarcabilă. A fost extrem de clară, concisă, a acoperit o diversitate de teme, cu alte cuvinte, informații extrem de utile. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Odată, aventurismul uh, saudit. E o țară care trăiește din petrol. Însă costurile militare și economice pentru aventura lor în Yemen sunt imense. ne întrebăm uh, câtă vreme mai poate rezista uh, Arabia Saudită în, în această implicare în conflictul din Yemen. Apoi, vorbeați de presiunea fluxului imigraționist. Spuneți că e vorba de un stăvilar care, pe care să cedeze acolo. și de o piață a muncii incapabilă să, să absorbă fluxul de populație. E nevoie să, să oferim ajutor, dar e nevoie să existe structuri capabile să absoarbă acest uh, ajutor. Uitați-vă la Etiopia, sistemul este complet represiv, dar măcar uh, țara e oarecum viabilă din punct de vedere economic, dar dacă vedem la Sudanul de Sud, pe de altă parte, e o cleptocrasie, război civil, uh, radicalizare a ambelor uh, a principalor facțiuni tribale. În Eritrea, iarăși, o situație extrem de dificilă, apoi Omar Bashir, încă în regiune prezent. Mă întreb dacă există structuri capabile să, uh, prim, să absoarbă ajutorul financiar. avem regimuri extrem de corupte și e foarte, foarte greu să cooperez cu ei dincolo de simple acte filantropice. Apoi când e vorba de frontierele din zona Cornului Africii, Știți că multe frontiere sunt moștenite din perioada colonială, apoi mm, frontierele moștenite istoric după retragerea puterilor coloniale. Există o frontieră tradițională între Sudan și Eritrea, într-adevăr. Etiopia își avea ă, frontierele ei proprii, ca stat independent, cei drept. Însă alte țări sunt complet divizate. Însă nu cred că e o problemă neapărat a frontierelor, ci mai curând, după cum spunea și dumneavoastră, a dispărut uh, sentimentul de identitate națională, de loialitate față de stat, pentru că statul nu își face treaba. Dacă prezentul și viitorul nu-ți mai oferă nimic, nu-ți rămâne decât fundamentalismul religios. Um, well, uh, I think you paint a picture that... Mulțumesc. Eu cred că ați a uh, arătat uh, că, de fapt, prin ceea ce ați descris dumneavoastră, sarcina mea e extrem de lipsită de speranță. Eu însă trebuie să continui să am speranță în ceea ce fac și nu cred că aceasta este realitatea. Când vorbesc despre tineret, dumneavoastră nu puteți să vă imaginați cât de deschiși și cât de dinamici sunt. Asta este ceea ce trebuie să folosim până la urmă. Generația mea de politicieni au devenit foarte repede, până la urmă, inutili. Și deci sarcina mea pe care o văd eu pentru Uniunea Europeană este să ne implicăm cu acea generație uh, cât se poate de creativ pentru a acționa împreună cu ei, pentru că ei chiar uh, sunt interesați, le pasă și foarte mulți dintre ei vor să rămână acolo și să facă ceva. Poate că uh, poate să sune prea roz ceea ce spun eu, cum se poate într-adevăr pune în practică ceea ce spun eu, chiar cred uh, în faptul că, de exemplu, se pot îmbunătăți afacerile, uh, IMM-urile să se ajute prin procedurile instituționale, de exemplu, care să se faciliteze pentru ca tinerii să continue să aibă speranță. Despre asta este vorba și este marea provocare față de care trebuie să ne poziționăm, pentru că până la urmă tinerii sunt și cei care uh, se revoltă cel mai mult împotriva corupției. Este vorba de uh, destinul lor și eu cred că la aceasta trebuie să ne gândim în primul lucru. Trebuie să ne punem întrebarea dacă chiar suntem în stare să facem așa ceva. Ceea ce descrieți dumneavoastră și vă las pe dumneavoastră să uh, vă îngrijorați de soarta uh, Marocului, așa cum mă îngrijorez și eu, deși de alte țări, însă răspunsul pe care l-am e exact acesta. Cum punem în aplicare uh, ceea ce ziceți dumneavoastră în concret? în, eu cred că aceasta este speranța noastră, tinerii, și trebuie să încercăm să devenim inteligenți în soluțiile pe care le găsim. Mai avem trei vorbitori, James Carver, domnule Pitideos și doamna Gomez, și după aceea vom încheia sesiunea de întrebări. James Carver, care este expertul nostru în Somaliland. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezența dumneavoastră, domnule Rondos. Um, e foarte interesant a fost foarte interesant să vă ascult și cu siguranță înțeleg comentariile pe care le-ați făcut despre importanța regiunii. Sunt foarte mulți colegi de la AFET care sunt de acord că trebuie să se întâmple ceva la nivel internațional și la nivel instituțional uh, pentru a îmbunătăți și conștiința asupra nevoii de acțiune prin intermediul instituțiilor sau al Parlamentului. Eu sunt de acord cu comentariile dumneavoastră despre importanța strategică și geografică. Aș vrea însă să revin la comentariile pe care le-ați spus dumneavoastră, uh, le-ați făcut dumneavoastră uh, cu privire la extinderea uh, zonei care pleacă din cornul Africii în ceea ce privește persoanele deplasate, persoane strămutate. Cum, pot, cum putem să facilităm acest proces pentru ca să nu se mai întâmple ca acum? Ceea ce am constatat eu când am fost acolo în Somaliland acum un an este că am vizitat, de exemplu, un, o tabără de refugiați iemeniți. De fapt, am, am vrut să văd o tabără de refugiați iemeniți, dar de fapt nu există așa ceva, pentru că ei sunt integrați în Somaliland foarte bine, ceea ce e foarte, foarte bine. Oamenii sunt asimilați foarte repede. ceea ce arată în același timp și ospitalitatea populației la fața locului. Ați mai vorbit și despre proiectul uh, din Somalia, după cum am zis și mai devreme. Trebuie să se găsească o soluție pentru Somalia. Eu nu văd Somalia ca pe un proiect. Eu consider că Somalia este mai degrabă uh, regretabil cum a ajuns, având în vedere și felul în care a fost format Somalilandul, Ceea ce am putut extrage este și vreau să vă întreb pe dumneavoastră care este strategia din partea Comisiei față de Somalia și Somaliland? Pentru că nu am văzut vreo strategie specifică pentru regiune. În alt, alt punct, un alt coleg a menționat uh, that's how, how great the infrastructure was up there. Um, Mă interesează de asemenea și nivelul infrastructurii. Vreau să știu dacă uh, Comisia consideră că în Somaliland se poate îmbunătăți ceva sau dacă considerați că Somalilandul poate să intre așa cum este în acordurile existente. Vreau să vă întreb și dacă Somalilandul nu intră în riscul de radicalizare dacă nu este recunoscut. Vorbim despre grupuri din societatea civilă, grupuri de tineri. Dumneavoastră vorbeați de faptul că sunt deschiși și că se fac eforturi în direcția aceasta. Eu uh, cred că numai prin recunoașterea internațională se va putea ajunge la o neradicalizare. Mai am câteva întrebări, domnule președinte. Foarte repede o să vorbesc. Uniunea Europeană are susținere financiară pentru alegerile din Somaliland. Întrebarea este însă dacă recunoașterea Somalilandului nu implică și o susținere a partidelor politice care susțin reunificarea cu Somalia. Mă întreb dacă pentru alegerile din noiembrie nu trebuie să vedem rolul nostru ca unul de intermediar și în pregătirea alegerilor. Dacă sunteți de părerea aceasta, care sunt uh, repercursiunile și pe procesul de pace. Mulțumesc! Foarte multe întrebări despre Somaliland, într-adevăr. Vă rog, vă dau cuvântul. Nu o să pot răspunde la toate întrebările pe care mi le-ați pus. O să încerc să răspund pe scurt. Uniunea Europeană a susținut întotdeauna procesele electorale, peste tot în Somalia am susținut procese electorale, fie că e vorba de Puntland sau de alte zone, dar nu contează, nu e vorba de recunoaștere sau nu. Ce ne interesează este ca cetățenii din locul respectiv să poată să decidă și să dezbată. Asta este ceea ce ne interesează pe noi și pe asta se bazează tot ceea ce facem în Somaliland. Dacă susținerea financiară înseamnă recunoaștere, asta este ceea ce m-ați, întrebat. Nu, deloc. În legătură cu uh, alegerile, uh, eu aș prefera să aibă alegeri, să aibă loc, pentru că momentan doar se întârzie. E singurul meu răspuns. Ceea ce se întâmplă este însă că se pune la îndoială legitimitatea cererilor Somalilandului față de, autonomie, de autonomie și de uh, statut de stat. Asta este la ceea ce mă gândesc eu până la urmă pentru că aduce cu sine foarte multe întrebări despre entitatea Somaliland. Cum de s-a ajuns în astfel de îndoieli? A fost întotdeauna un contrast foarte mare între față de Somalia și sigur că seceta poate să fie o explicație. To- toată lumea a avut secetă în, în regiunea respectivă. Eu cred de aceea că ar trebui să analizăm situația acum. Trebuie să continue să facă ca până acum, um, până la urmă, toate celelalte state din Somalia au ajuns și ele la acorduri. Și deci toate trebuie să facă la fel. Întrebarea este dacă cu Mogadishu se poate ajunge la vreun acord, dacă Mogadishu poate să-și dea Uh, binecuvântarea până la urmă și să nu uităm că mulți oameni din Somaliland care sunt parte din uh, Parlamentul din Somalia uh, au și un rol de jucat. E foarte încălcită situația și trebuie să ținem cont de toate aceste nuanțe. Mulțumesc acum domnule Pitideos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit în comisia noastră și să vă spun la mulți ani, pentru că este ziua dumneavoastră astăzi. Aș vrea de asemenea să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră excelentă și pentru um, aspectele strategice pe care le-ați menționat. Am o întrebare pe care vreau să vă pun. Uniunea Europeană, cum ar putea ea să contribuie la stabilitatea din regiune. Ați spus că Uniunea Europeană este recunoscută ca un factor de stabilitate și sunt de acord cu dumneavoastră, dar la nivelul concret și practic vă întreb cum putem să traducem uh, a, rolul ei, care sunt acțiunile pe care Uniunea Europeană trebuie să le întreprindă pentru ca rolul nostru să fie pozitiv în uh, regiune. atunci când știm, de exemplu, în momentul de față că există state care se luptă, că există războaie civile, că avem intervenții din partea statelor terțe și Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, nu are uh, decât uh, fondurile. Deci cum putem să intervenim pentru ca să contribuim la, uh, să ajutăm și să ajungem un rol pozitiv în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru um, urări. O să vă răspund însă în engleză. Ce poate să facă Uniunea Europeană este ceea ce face deja Uniunea Europeană. Trebuie să fie foarte clar că avem o contribuție enormă și că aceasta nu se măsoară numai în uh, sume de bani, ci pentru că Uniunea Europeană contribuie semnificativ, ea are nevoie de o voce. În primul rând, deci, Uniunea Europeană ajută la creșterea economică și la speranțele economice. Asta este clar. În al doilea rând, Uniunea Europeană este implicată în ceea ce spuneam înainte, în ajutarea um, celor care nu se înțeleg pentru ca să poată să se așeze la aceeași masă. Valabil pentru Somalia, valabil pentru alte țări care au probleme la frontieră și sunt foarte multe activități afectate. În al treilea rând, ea ajută să construiască o componentă regională. Avem un set foarte larg de activități pe care îl putem uh, iniția și dacă întrebarea este dacă nu facem nimic, uh, să știți că nu este așa, facem foarte multe și e chiar impresionant să vedem tot ce se face. Dacă mă întrebați dacă putem să facem mai multe, sigur că întotdeauna poți să faci mai multe, dar întrebarea a fost pusă și mai devreme și nu văd aici o contradicție. Cred că a venit momentul să nu ne mai vedem uh, doar ca fiind izolați. Întrebarea e cum am putea să-i câștigăm și pe alții de partea noastră pentru ca interesele Uniunii Europene să poată să fie după aceea potențate de contribuția altora și pentru a putea să um, stabilizăm ceea ce facem, să nu fim un exportator numai de probleme, ci din contră să construim din ce în ce mai multe alianțe, trebuie să le spun, în interiorul și exteriorul Europei. E vorba de o muncă foarte dificilă dar dacă mă uit la unde era regiunea acum mai mulți ani, sunt impresionat. Eu zic că merge în direcția care trebuie. Acestea sunt însă numai câteva din elementele pe care trebuie să le păstrăm în vedere și e nevoie de ajutorul dumneavoastră, al tuturor uh, deputaților, pentru ca să fim aproape de cei care ne pun astfel de întrebări și să încurajăm față de ceea ce se întâmplă opinia publică. Poate că unii colegi s-ar simți jigniți, dar eu zic că există o tendință ca la anumite probleme politice, profund politice, să se cheme tehnocrații pentru a rezolva probleme politice. Eu vin dintr-o școală de gândire care e foarte diferită, adică persoane ca dumneavoastră ar trebui să fie mai implicați, uh, să lucreze cu noi, să ne ajute pe noi pentru ca să găsim mai multe soluții, pentru ca să ne ajute să aducem pe oameni uh, împreună și sunt politicieni care vor vorbi cu politicieni cu tot respectul față de ceilalți colegi. Uh, și asta este mesajul cu care aș vrea dumneavoastră să plecați acasă. Mulțumesc! Mulțumesc și în final, Ana Gomes. Mulțumesc! Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru acest schimb uh, interesant de opinii și uh, în același timp dramatic cu privire la provocările geostrategice cu care ne confruntăm în uh, această zonă a lumii. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru că sper că discursul dumneavoastră să-i trezească pe politicienii din guvernele și statele noastre nu pot spune că nu s-au așteptat la ce se întâmplă. Întotdeauna se dau motive geostrategice macro, de mac, importanță macro, pentru a ascunde, de fapt, ceea ce e foarte evident. Dacă ne gândim la Sudanul de Sud, dacă n-ar fi, nu cred că ar fi acolo dacă nu am fi ajutat și noi la creare, urmând cazul american să nu uităm însă nici alte țări cruciale pe cum uh, Etiopia sau Egiptul. Întrebarea mea către dumneavoastră este cum suntem noi percepuți în ceea ce privește conflictele care acum uh, divid regiunea. Credeți că suntem percepuți ca fiind, uh, având o poziție comună, având vreo poziție față de Yemen, față de conflictul dintre uh, zonele sau regiunile din Africa sau dacă imaginea noastră este că suntem, de fapt, de nicio parte. Eu am senzația că aceasta este imaginea cu care suntem percepuți și pe care o proiectăm în regiune. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și înțeleg uh, că relația cu aceste țări e prea mult în mâinile tehnocraților, atât la nivelul ajutorului umanitar, dar nu numai. Însă nu vedem uh, o acțiune de contrabalans la nivel politic, care ar putea să fie și ea consecința financiară, consecința ajutorului financiar pe care l-am investit în, uh, în zona. Acolo unde am putea să facem o adevărată revoluție, unde am putea să avem, adică, o contribuție majoră, acolo nu avem, pentru că mi se pare că Uniunea Europeană este nu este cea care uh, momentan demonstrează că poate să determine uh, schimbările din această zonă și tinerii, cum ați spus dumneavoastră, sunt de fapt cei care trebuie să determine viitorul și schimbările, însă, momentan, ei se află și în alte țări din regiune, așa cum a subliniat-o și dumneavoastră. Haideți să ne uităm la Egipt, de exemplu, și la Etiopia. Care este percepția dumneavoastră? Nu sunt deja sub mreaja și vraja banilor, atât Etiopia cât și Egiptul. Iar în acest context, ce să mai spunem despre Statele Unite? A spus că e foarte important ce fac ei, dar aveți senzația că ei știu unde merg, mergem în aceeași direcție, în direcție ca pe vremea lui Obama, care n-a fost oricum genială. Aceasta a fost întrebarea finală, deci vă rog, uh, Alex, te rog, dacă poți să răspunzi. Mulțumesc, Ana, și mă bucur să te revăd. Două, trei lucruri uh, concrete. Efectele imaginii pe care o are Uniunea Europeană, da, uh, se văd. Adică Uniunea Europeană are o imagine, este percepută, însă variază imaginea, în general benignă. Uh, este bine văzută Uniunea Europeană și o spun obiectiv. Însă, dacă ai un rol benign, aceasta amintește de critica pe care a adus-o Dennis Healy în Parlamentul Irlandez când avea senz senzația că este luat drept prea naiv. E o problemă când ești prea benign, când nu ai nimic de zis. Trebuie să mai ai și dinți, colți câteodată, pentru că oamenii se îngrijorează de consecința lucrurilor pe care le considerăm, le credem noi. Cred că întrebarea pe care ai pus-o este foarte corectă și trebuie cu toții să o reținem. Sarcina mea este să încerc să amintesc oamenilor că Uniunea Europeană nu trebuie să fie văzută doar ca o mașină de un bancomat în care baci cardul și scoți banii, ci tocmai să le amintim că acest bancomat totuși poate să și trebuie să și blocheze cardul câteodată. Înțeleg uh, dorința uh, și văd o dorință de a asculta și trebuie să fim atenți și la ceea ce spun cei din acea parte a lumii. Ideea este nu numai să fii bun cu cei pe care îi ajuți, ci să-i ajuți să rezolve ceea ce câteodată par că sunt situații care nu pot fi rezolvate. Și noi cred că aici avem un rol esențial. De aceea vorbeam eu când uh, vorbeam de politicieni, de, de aceasta vorbeam, spuneam că e esențial să fie și politicieni. În legătură cu Etiopia și Egiptul, da, e interesantă întrebarea pe care ați spus-o, e ceva toxic acolo. Nu știu cum vor merge lucrurile, însă e clar că cele două țări care ar trebui să aibă același interes au aceleași îngrijorări, au aceleași temeri, poate și structuri destul de similare și totuși nu sunt chiar, nu se încolțesc, dar există un pericol că, la un moment dat, consecințele a ceea ce fac uh, vor scăpa de sub control. Mă întrebați dacă putem să găsim o cale de dialog. Eu zic că este loc de găsirea unui teren comun și primul pas pe care trebuie să-l facem este ca ambele țări să se ajute reciproc, neîmpingându-se reciproc într-un colț prin retorica pe care o folosesc. Vedem că e foarte greu să ieși după aceea dintr-un astfel de colț. Mă refer la Israel, de exemplu, la terenul comun care există până la urmă și cu gândire creativă se poate ieși din acea umbră, acel con. trebuie să nu ne pierdem într-o analiză superficială și care, care caricaturează. Eu zic că este vorba aici de un stat, de o țară mare și funcționează ca un stat. Pentru toți cei care sunt interesați de titluri mari în ziar, avem continuarea politicilor de stat există parteneri cu care putem să ne continuăm dialogul și eu zic că aceasta e abordarea pe care trebuie să o luăm. Altfel nu putem decât să uh, ne lăsăm șarmați de ceea ce vedem la televizor cu o seară înainte, dar de fapt haideți să continuăm să acționăm. Există un nivel politic, un nivel de muncă, dar cred că de lucru, dar cred că am putea să folosim, să îmbinăm aceste niveluri diferite pentru a putea ajuta regiunea de care vorbim aici. Mulțumesc! Dragi colegi, cred că cu toții sunteți de acord că au fost 75 uh, de minute extrem de interesante. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult uh, lui Alex în numele comisiei noastre pentru prezentarea pe care a făcut-o și eu cred că regiunea de care am vorbit trebuie să rămână pe agenda de lucru a Comisiei AFET pentru 2018 Afetul plan, a planificat o călătorie în Africa în decembrie, poate că mergem și în Etiopia și poate că putem să ne întâlnim acolo. Charles Stanek ne-a amintit că ultimul raport despre această zonă din lume deja are câțiva ani. Vă mulțumesc foarte mult, toți colegii care au fost aici. Sunt convins că au aflat ceva nou. Vă urez mult succes în rolul dumneavoastră în continuare în zona în care sunteți, pentru uh, care sunteți responsabili. Încheiem acum reuniunea și la nouă continuăm reuniunea noastră cu Marcus Ederer, care este noul șef al delegației UE pentru relațiile cu Rusia și vom avea un schimb de opinii cu el. Mulțumesc și o seară plăcută!